Colleagues, if I could start the meeting. Dragi colegi, haideți să începem ședința. Aveți în fața dumneavoastră un proiect uh, al ordinii de zi. S-a schimbat ceva la acest proiect de ordine de zi, pentru că doamna Ella Sanders uh, nu poate ajunge din cauza unei erupții vulcanice din Guatemala și uh, din cauza unei uh, furtuni tropicale din El Salvador. Dânsa este pe drum, dar uh, din păcate în întârziere, altfel s-ar fi aflat aici. Așadar, raportul care se leagă de statistici, care este al meu, a fost adus la punctul 1 de pe ordinea de zi. Uh, Aș dori să vă subliniez acest lucru în speranța că veți putea aproba ordinea de zi care se află înaintea dumneavoastră. Următorul punct uh, pe ordinea de zi, aprobarea uh, proceselor verbale ale reuniunii anterioare. Se pare că toată lumea este de acord. Vă mulțumesc. Cel de-al treilea punct, uh, anunțarea noii poziții a Consiliului în uh, primă lectură. La plenarea de pe 18 mai uh, de la Strasburg, poziția Consiliului în primă lectură pentru adoptarea um, deciziei pentru a folosi niște sisteme de transport inteligente a fost transmisă comisiei noastre. Conform regulilor de procedură, la prima reuniune a comisiei care urmează acestui anunț în plenară, președintele trebuie să vă informeze pe dumneavoastră, membrii comisiei, în legătură cu poziția Consiliului. Prin urmare, în mod formal fac asta acum. Vă aduceți probabil aminte că în prima lectură, în legislatura anterioară, raportorul a primit un mandat de a intra în negocieri cu Consiliul pentru a se ajunge la un acord rapid în a doua lectură. Președințiile suedeze și spaniole au contribuit la acest acord, fapt confirmat de Coreper pe 9 decembrie 2009. Pe 10 martie 2010, la nivelul uh, Comisiei TRAN uh, din partea uh, prin intermediul scrisorilor scrise de mine de pe 16 decembrie 2009 și 9 martie, 11 martie 2010 s-au informat membrii comisiei în legătură cu acțiunile întreprinse din acest punct de vedere. Aveți cumva întrebări? Dacă nu, atunci haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume datele statistice transportul bunurilor și pasagerilor, raport care a fost dat președintelui acestei comisii de către coordonatori. Scopul acestei propuneri este de a se modifica directiva 2009-42-EC uh, pentru a se putea uh, strânge date pe tipuri de uh, bunuri, date obligatorii pentru statisticile pentru transport maritim de bunuri. Acestea sunt deocamdată strânse pe bază voluntară de către 18 state membre și trebuie să uh, reamintim faptul că cinci uh, state membre nu au coastă maritimă și nu oferă date în conformitate cu această directivă. Strângerea de date relevante nu va uh, presupune poveri suplimentare pentru statele membre uh, vizate, care pot să compare datele folosind uh, deja sursele uh, existente. E vorba despre documentație vamală spre exemplu. Prin introducerea acestei obligații privind statisticile pentru transportul maritim pentru toate mijloacele de transport, uh, se vor strânge date în același sistem pentru a se asigura o comparabilitate practică între mijloacele de transport. Prin urmare, disponibilitatea unor statistici uh, cuprinzătoare și omogene pe tip de bunuri, pe tip de mijloc de transport, uh, va oferi uh, un cadru general pentru a susține și a monitoriza politica care promovează comodalitatea. Ca și raportor, susțin propunerea Comisiei și nu sugerez uh, niciun fel de modificare în legătură cu uh, subiectul. Directiva modificată privește și uh, proceduri de reglementare cu examinare și ca raportor aș dori să vă atrag atenția uh, asupra posibilității de a adapta aceste uh, dispoziții la noile uh, reguli care se referă la actele delegate, uh, reguli introduse de Tratatul de la Lisabona, cu scopul de a consolida competențele Parlamentului în acest domeniu. Având în vedere aceste lucruri și, de asemenea, ținând cont de faptul că Comisia nu are intenția să propună uh, o propunere omnibus care să ia în considerare actele delegate la nivel orizontal, raportorul propune un set de uh, amendamente privind actele delegate pe care dumneavoastră să le luați în considerare. Acestea fiind uh, spuse, închei aici și uh, dau cuvântul raportorilor din umbră. Uh, domnul Kun are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și pentru munca dumneavoastră și mulțumesc pentru acest uh, raport privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri. Suntem pentru prima dată uh, în situația de a lucra cu amendamentele corespunzătoare de a defini concret actele delegate pe baza acestora ceea ce ați realizat dumneavoastră, domnule Simpson, noi, în calitatea de PPE, uh, suntem de acord și vă mulțumim pentru această sarcină importantă pe care ați realizat-o. Mulțumim, domnule Kuhn. Doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc acum în numele domnului Timosa, care nu a putut să, particip, să participe. Sunt într totul de acord cu ceea ce ați spus uh, dumneavoastră și antevorbitorul meu. Noi suntem într totul de acord cu ceea ce ați spus, suntem de acord cu propunerea comisiei și în aceeași măsură și cu aprecierea dumneavoastră și cu punctele enunțate de dumneavoastră. Totul este minunat din perspectiva ALDE și vă mulțumim pentru munca dumneavoastră. Thank you, Mrs. Lichtenberg. Mulțumesc, doamna Lichtenberg, din partea verzilor. Am o întrebare legată de răspunderi și de obligațiile pe care le au uh, statele uh, de la interior, pentru că eu aș vrea să știu unde sunt colectate datele statistice. Sunt date care provin de la nivel economic, deci fiecare firmă care este implicată într-un oarecare fel în transportul maritim trebuie să furnizeze aceste date sau sunt date care sunt colectate la nivelul porturilor pentru a ști uh, care este conținutul care a tranzitat zona respectivă. Pentru că eu observ mai mereu că uh, se încalcă o serie de proceduri, de exemplu în ceea ce privește Austria uh, și, și dubla împachetare a anumitor um, containere. Noi nu avem asemenea prevederi în legislația noastră, de aceea vreau să știu de unde provin aceste date privind transportul. Sunt transmise sunt date care au fost colectate în porturi, pentru că în felul acesta am putea lucra mai operativ și în felul acesta am putea elimina țările care nu au coastă maritimă și am scăpat de o parte din birocrație. Aceasta este întrebarea mea. Vă rog dacă puteți să-mi furnizați un răspuns. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă Lichtenberg. Exact de asta mă refeream la cele cinci state membre care nu au coastă. Multe informații vamale sunt de acest tip, însă bănuiesc că comisia poate să răspundă mai detaliat dacă dorește să facă acest lucru. Văd că nu mai sunt și alți membri care doresc să intervină. Prin urmare, uh, există cineva din partea comisiei în legătură cu acest subiect? Nu. Nu e nimeni din partea comisiei care să uh, vă răspundă la uh, întrebări, deci, uh, din păcate, răspunsul la ele va veni din partea mea. Uh, după cum știți, statisticile au uh, fost uh, colectate prin intermediul autorităților uh, vamale, însă cred că am putea cere comisiei să încerce să revină cu mai multe detalii cât se poate de repede. Aș dori, dacă se poate, să obținem un răspuns în scris, pentru că așa am putea să contribuim la discuția despre birocrație. Vom solicita acest lucru din partea Comisiei, spune domnul președinte. În regulă, fiindcă am trecut peste acest punct atât de repede, putem să trecem la uh, drepturile pasagerilor uh, în transportul uh, cu autobuzul și autocarul. Însă, înainte să facem acest lucru, o să spun că termenul limită este 3 iunie pentru uh, am, uh, raportul meu, vot în comisie 22 iunie și probabil în plenară în septembrie. Calendarul este strâns, însă sperăm că obținem și răspunsul din partea Comisiei. Domnule Cancian, următorul raport este al dumneavoastră, drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul, prin urmare vă dau cuvântul. Domnule președinte, doresc mai întâi să mulțumesc raportorilor din umbră doamnei eh, Maiza și doamnei eh, Lichtenberg, care au eh, gândit la fel ca mine această activitate pe care am făcut-o împreună. Le mulțumesc pentru contribuția lor și pentru ajutorul dat în negocieri. Aș dori să mulțumesc și secretariatului Comisiei pentru um, asistența lor specializată privește acest raport, trebuie să ne reamintim faptul că poziția Consiliului uh, în prima lectură este și rămâne neacceptabilă datorită limitărilor uh, impuse și datorită excepțiilor pentru cei care se uh, situează în sfera de cuprindere. Există o limitare de 15 ani și încă câteva și, de asemenea, există probleme în ceea ce privește persoanele cu uh, dizabilități. Dacă s-ar accepta poziția Consiliului, practic nu s-ar schimba uh, lucrurile față de situația uh, actuală. Nu am obține o mai bună protecție pentru pasageri. Recomandarea mea pentru cea de-a doua lectură se bazează pe prima lectură din uh, Parlament și vă reamintesc că aceasta a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare în uh, prima sesiune. A existat și un memorandum privind această poziție care transmite clar ideile noastre. Calendarul și sfera de cuprindere uh, Uh, vis-a-vis de această răspundere și responsabilitate și vis-a-vis de uh, uh, drepturile persoanelor cu mobilitate redusă presupune definirea unor drepturi adecvate pentru pasageri care să permită totuși companiilor să înregistreze și profituri. Multe dintre aceste companii sunt IMM-uri și scopul meu este să ajung la un regulament echilibrat care să îmbine foarte uh, adecvat uh, aceste uh, elemente. Din punctul de vedere al Parlamentului, E uimitor cum funcționează lucrurile în ceea ce privește această coordonare. Am cooperat foarte bine cu raportorii din umbră, am avut și o ultimă întâlnire cu aceștia unde ne-am pus de acord asupra unei linii comune vis a -vis de principalele obiective. În ultimele luni am avut mai multe dialoguri tripartite cu președinția spaniolă și, de asemenea, o reuniune foarte constructivă pentru a ajunge la soluții realiste în ceea ce vește toate aceste probleme. Datorită contribuțiilor uh, din partea uh, comisiei uh, și din partea raportorilor din umbră, am reușit să ajungem la anumite compromisuri pe care să le putem prezenta Consiliului în legătură cu problemele cele mai importante. Mai întâi, calendarul și uh, sfera de cuprindere. Uh, Președinția spaniolă a recunoscut uh, faptul că trebuie să dăm dovadă de o anumită flexibilitate pentru a putea continua aceste negocieri. Însă vă reamintesc că, uh, că ultimele semnale pe care le-am primit din partea Consiliului nu au uh, darul să ne uh, liniștească. Pentru că practic, Consiliul a făcut o jumătate de pas înapoi în loc să se apropie mai mult de Parlament. Am programat așadar un nou dialog tripartit pentru a încerca să cooperăm și să ajungem la niște negocieri cu rezultat pozitiv. Însă, având în vedere ceea ce s-a spus, cred că este adecvat ca această comisie să dea un semnal decisiv și semnificativ pentru a susține această poziție, pentru că raportul trebuie adoptat cu o majoritate clară pentru ca eu și raportorii din umbră să avem un mandat clar pentru negocieri. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru atitudinea constructivă pe care ați uh, avut-o. Am primit uh, propuneri foarte bune din partea colegilor și uh, câteva dintre aceste propuneri au clarificat încă și mai mult poziția noastră. N-am reușit să accept însă pozițiile unora dintre colegi mai ales pentru că uh, doream să păstrez linia pe care am propus-o Consiliului data trecută, poziție exprimată în amendamentul 11 pe care l-am înaintat, un amendament oral. Nu cred că ar fi uh, corect să integrăm ceea ce s-a sugerat în locul amendamentului meu 11, pentru că asta ar presupune niște riscuri vis-a-vis de șoferi. Prin urmare, de-abia aștept să avem uh, o discuție în comisie astăzi și votul mâine pentru a transmite un semnal puternic. Mulțumim, domnule Cansion, din partea socialiștilor și democraților, doamna Strecean. Grazie, președinte. Vorrei innanzitutto ringrazia... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-i mulțumesc domnului Cansian pentru munca excelentă și utilă pe care a depus-o. Așa să subliniez câteva puncte importante însă, puncte pe care eu și colegii mei ne-am uh, luptat. Este vorba despre drepturi ale uh, șoferilor de autobuze și autocare. Suntem de acord cu cele ce s-au convenit la prima lectură în Parlament de anul trecut. Avem nevoie de o serie de măsuri armonizate pentru toți vectorii și uh, să nu reducem distanțele, pentru că dacă aducem în discuție distanțele, atunci pierdem. Uh, statele membre pot să spună că unele dintre servicii sunt acoperite de niște contracte publice și nu știu de ce ar trebui să excludem serviciile regionale și să le lăsăm doar pe cele urbane și suburbane. Iar în ce privește plățile în avans, aș vrea să fim mai prudenți, să nu avem probleme în instanță, deoarece aceste sume plătite în avans ar trebui, uh, conform celor discutate, să fie plătite imediat înainte să se stabilească Uh, clar ce s-a întâmplat și asta duce și la risc de fraudă. Știu că unele state membre au uh, un sistem de asigurări de răspundere civilă. Cred, deci, că ar trebui să ne bazăm pe legislația națională a statului în care, locul, în care are loc accidentul. Este vorba despre articolul 21. Dacă o cursă întârzie peste două ore, deși eu aș zice că ar fi bine să luăm în calcul perioada de o oră la întârziere, um, atunci putem face o comparație cu celelalte mijloace de transport, cum ar fi uh, trenul. Cred că ar trebui să existe un fel de despăgubire, ca și la trenuri. Dacă, uh, dacă întârzierea depășește o oră, sau două ore să fie, de la 5, să fie până la 50% despăgubire și uh, să existe informații foarte clare pentru pasageri despre cum pot să ia autobuzul, să continue apoi cu trenul și așa mai departe. Pentru cei care au uh, mobilitate redusă, cred că ar trebui să ne uităm la alineatul uh, să ne uităm la o perioadă de două ore și nu de 48 de ore, aceasta este perioada în care ar trebui să aibă dreptul la asistență specială. Deci 24 de ore. Iar în ce privește pierderile și uh, rănirile, cred că ar trebui de asemenea să avem alte condiții. Revenind la cei cu mobilitate redusă, cred că pur și simplu arhitectura mijloacelor de transport trebuie îmbunătățită. Mulțumesc, doamna Meissner. Deci Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe domnul Cancian pentru modul în care a condus discuțiile în dialogul tripartit. Nu este un lucru ușor. Nu am încheiat încă aceste discuții și este o activitate destul de dificilă. Toată lumea a observat acest lucru. Domnul Cancian spune că este o experiență bună să fi trecut odată prin așa ceva pentru că Consiliul, în mod evident, încearcă să-și păstreze cu încăpățânare punctul de vedere. Noi am făcut multe compromisuri și am încercat să găsim o linie comună. Am sperat că acesta aceasta se va întâmpla până în prezent, nu a fost așa, dar sperăm ca pe viitor lucrurile să funcționeze mai bine. S-au spus multe lucruri deja, la prima lectură a existat un acord mare în ce privește conținutul și în sine uh, noi ne-am orientat în funcție de această, acest conținut aprobat la prima lectură. Eu reprezint, uh, din punctul de vedere al ALDE, aceeași linie ca și cea prezentată de domnul Cancian. Uh, vrem să vedem ce este uh, practicabil, ce putem să solicităm companiilor de transport. Este vorba aici despre multe IMM-uri și dorim ca acestea să își furnizeze serviciile și pe viitor. Acestea au fost ideile care au ghidat discuția. În ceea ce privește domeniul de aplicare, nu s-a specificat încă clar uh, cum uh, stau lucrurile. Consiliul dorește eliminarea transportului regional, însă acest lucru trebuie uh, făcut numai dacă um, nu eliminăm tot transportul regional, ci doar pe cel urban și suburban. Altfel, lucrurile ar trebui să rămână la fel. În ceea ce privește informațiile, domnul Seria Chiani a spus deja multe lucruri, însă este necesar ca și persoanele cu dizabilități să beneficieze de informații transparente și cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru și să nu uh, slăbim poziția noastră pe această direcție. În ceea ce privește despăgubirile, aici se mai negociază în continuare puternic cu Consiliul. Trebuie să vedem care va fi poziția noastră în final și, uh, în sfârșit, uh, în ceea ce privește amendamentele, noi am dorit să avem un split vote în ceea ce privește amendamentul 40, dacă se poate. Deci un vot pe două părți. Cam atât din punctul de vedere al grupului meu parlamentar. Domnule Cancian, încă o dată mulțumim pentru munca dumneavoastră și vom continua împreună, umăr la umăr. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă Meissner. Doamna Lichtenberger, din partea verzilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Cancean, pentru angajamentul de care a dat dovadă și în ceea ce privește acest raport. Îl apreciez foarte mult și sunt uh, dezamăgită de atitudinea Consiliului, mai ales uh, în ceea ce privește pasagerii cu mobilitate redusă. O asemenea poziție încăpățânată din partea Consiliului în ceea ce privește pe aceștia nu este de înțeles pentru mine, pentru că pentru aceste persoane cu mobilitate redusă nu există modificări în sens pozitiv dacă uh, s-ar încheia lucrurile conform dorințelor Consiliului. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este acceptabil. Există Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități și acest lucru este valabil și pentru domeniul transporturilor și trebuie să aibă valabilitate și în acest sector. De asemenea, cred că trebuie dacă facem diferența între transport regional și transport pe distanțe lungi, vor apărea probleme majore. Am spus acest lucru și data trecută. Transportul regional poate fi pe distanțe foarte lungi și poate avea chiar un caracter de transport internațional. De asemenea, poate fi pe distanțe foarte mari, pentru că în anumite uh, state membre, legăturile feroviare sunt slabe sau nu există legături acceptabile. De aceea sunt de părere că la acest punct ar trebui să găsim o formulă de compromis care să se configureze astfel încât uh, cel puțin uh, drepturile persoanelor pe, uh, cu mobilitate redusă să fie preluate în acest document și să se recunoască că dacă companiile de transport au adoptat în legislația națională anumi, dacă în legislațiile naționale s-au adoptat uh, aceste prevederi privind drepturile uh, persoanelor cu mobilitate redusă, trebuie să ne asigurăm că companiile de transport le respectă și de asemenea că ele asigură asistență acestor persoane. Trebuie să reușim ca cu acest pas să consolidăm drepturile persoanelor cu dizabilități și cu mobilitate redusă. De asemenea, aceste persoane trebuie să aibă acces la informații, persoane care au tipuri de dizabilități diferite. Toate aceste lucruri sunt importante pe piață și nu costă foarte mult, dar chiar și dacă ar costa foarte mult, este o chestiune de corectitudine și noi avem o populație în îmbătrânire, așa încât vom avea tot mai mulți pasageri din această categorie. De aceea vă rog ca în Consiliu să țineți cont de acest lucru, să luați cunoștință de asta, pentru că nu înțeleg această opoziție lipsită de sens din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule Bradburn, din partea conservatorilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Când am ținut dezbaterea inițială pe această temă, vă amintiți de sigur că eu am zis că, în principiu, toată această idee, toată această propunere uh, este bună, însă detaliile o să ne omoare. Și cu siguranță acest lucru este valabil pentru că nu reușim să ajungem nicăieri se pare că aici nu procedăm cum trebuie. Atunci când am discutat despre drepturile pasagerilor aerieni, am vorbit cu organizații care sunt uh, organizații mari, furnizori mari de servicii. Și trebuie să nu uităm că aici, la autobuze și autocare, cam 85% din toate companiile sunt uh, IMM-uri. Deci detalie mică sau mijlocie. De aceea cred că trebuie să avem uh, un demers uh, proporțional față de propunerea Comisiei și răspunsul Consiliului. De aceea, amendamentele pe care le-am depus eu încearcă să dea un grad de realism, să vedem ce putem face practic ca să ajungem la un consens cu Consiliul. Deci cred că trebuie să ne uităm foarte atent la amendamentele care reiau aceleași propuneri pe care le-am făcut uh, și în legătură cu acele mari companii, mari organizații de transport aerian. În ce privește mai întâi e sfera de aplicare a directivei. Aici uh, noi dezbatem despre ce fel de servicii ar trebui să fie acoperite de propunere. Eu sunt de acord cu ideea că ar trebui să existe o prezumție generală prin care statele membre să nu se poată sustrage de la această propunere. Să nu uh, poată obține derogări, eventual cu uh, o, o excepție, uh, serviciile din zonele rurale, care sunt uh, operate uh, de niște companii foarte mici și acolo pericolul este că dacă încercăm să suprareglementăm uh, piața, vom ajunge să îi scoatem de pe piață pe acești operatori din uh, sfera rurală. În al doilea rând, în ce privește despăgubirile și uh, prevederile referitoare la acestea din propunere, prevederi referitoare la plățile în avans, de exemplu. Ei, aici, din nou, oamenii, sigur, au dreptul la o despăgubire dacă ceva nu merge bine, dacă cursa respectivă este anulată sau întârziată. Dar să nu uităm nivelul uh, de proporție, nivelul de adecvare. Aici vorbim despre transport rutier. Și un lucru care mă îngrijorează după ce am citit mai multe amendamente este că, din nou, nu procedăm bine. Adică, în ce privește plățile în avans, dacă ar uh, exista, știu eu, un accident grav, un accident cu mai multe autobuze sau autocare, atunci ar trebui să uh, ne asigurăm că se respectă principiul răspunderii civile, care diferă foarte mult de la un stat la altul. Aici se aplică mai multe legislații. Iar în ce privește pe pasagerii cu mobilitate redusă, e bine, dacă credeți cumva că eu uh, doresc uh, ca lor să li se dea o atenție mai mică, atunci uh, să știți că nu. Vă amintesc că atunci când am pregătit pachetul feroviar, am fost foarte activ apărând drepturile pasagerilor cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Dar vreau să atrag atenția acestei comisii că trebuie să fim realiști și să nu uităm că trebuie să facem ceva fezabil, ceva care să poate fi făcut de companiile acestea mici. Deci trebuie să nu le cerem mai mult decât pot ele să facă. Să nu uităm că le impunem un cost economic suplimentar, deci nu vrem să le cerem un efort prea mare și să-i scoatem de pe piață. Trebuie să fim, deci, flexibili atunci când avem de-a face cu uh, companii foarte mici, să nu le supraîmpovărăm, pentru că acest lucru nu va fi deloc benefic riscăm astfel uh, să scoatem de pe piață complet acea companie care furnizează servicii de transport. Bradbourne, sorry. That's my brother-in-law, sorry. Mrs. Yeager for the Commission. Doamna Yeager, din partea Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din partea Comisiei, doresc și eu să mulțumesc raportorului, domnului Cansian, și raportorilor din umbră pentru această muncă intensă. Comisia este în deplin acord cu Parlamentul, dorim o protecție sporită pentru pasageri și credem că dialogul tripartit din această seară va fi o ocazie în care vom reuși să ajungem la un echilibru și la un. Comisia consideră că este foarte important ca cele două propuneri privind transportul cu autobuzul și autocarul și transportul maritim să fie adoptate împreună și în termen scurt. Pentru că astfel vom reuși să eliminăm acea lacună din protecția pasagerilor și vom obține acoperire pentru toate sectoarele de transport, aerian, feroviar, maritim și uh, rutier. Deci așteptăm cu nerăbdare dialogul tripartit din această seară și sperăm să ajungem la un acord. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, doamnă Jäger. Văd că mergem destul de repede. Domnule Cansian. Președinte, eu ringrazio. Mulțumesc, domnule președinte. Din nou, uh, mulțumesc și eu uh, celor care au luat cuvântul. Ca întotdeauna, discuția a fost constructivă și uh, cred că s-au spus multe lucruri bune. Sper că și la dialogul tripartit din această seară să se întâmple la fel și să nu uităm uh, ideile mari. Dar sunt câteva lucruri la care trebuie să fim foarte atenți. De exemplu, această problemă a întârzierii curselor problemă care a fost amintită. Întârzierea se înregistrează de fapt la pornire, pentru că se pornește întârziat, de asta se și ajunge întârziat. Dar să nu uh, dramatizăm, se poate recupera întârzierea pe parcurs. În ce privește celelalte intervenții, cred că suntem de acord, stimată doamnă, cu tot ce ați spus dumneavoastră, da? În ce privește pe doamna Meissner, am vorbit de mai multe ori despre rambursare. Cred că aici suntem uh, totalmente de acord. Iar în ce privește amendamentul 40, putem foarte bine să-l împărțim în două. Suntem uh, total deschiși în această materie. În ce privește intervenția colegei noastre din partea verzilor, doamnei Lichtenberger, Dumnezeu a tot insistat pe drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă, dar acesta este obiectivul nostru principal, o știm bine. Însă suntem cu mâinile legate, nu ne putem lega nimic, nici de infrastructură, nici de altceva. Deci ce putem noi să facem e doar în limitele pe care le avem. Am vorbit și despre emiterea de bilete în sistem unic, ca să simplificăm lucrurile, da? Dar și aici suntem cu mâinile legate. Însă, cred eu că suntem pe direcția cea bună. În ce privește pe colegul Bradborn, e bine, aș vrea să subliniez câteva lucruri. Noi am încercat să ajungem la un echilibru, echilibru între drepturile celor care călătoresc și care fac obiectul acestui raport și situația întreprinderilor mici și mijlocii. Nu vrem să îngenunchem aceste întreprinderi, nu vrem să le creăm probleme, departe de noi această idee. Așa că dacă mergem prea mult într-un sens sau în celălalt, riscăm să deranjăm echilibrul fragil. Nu putem să aducem ceva în plus pe de-o parte, pentru că riscăm să deranjăm balanța. Avem transportul urban, suburban, regional, avem transportul regulat, zilnic, transport intern, transport uh, internațional. Avem, deci, patru categorii de transporturi și noi am încercat să facem tot posibilul să aducem prevederi pentru toate aceste tipuri de transport. Cred că am ajuns la un echilibru, însă micile organizații, micile întreprinderi nu sunt suficient de bine reprezentate. Cu toate acestea, trebuie să insistăm și mai mult pe drepturile cetățenilor. Dar ne pregătim pentru dialogul tripartit din această seară și sper ca în cadrul discuțiilor de acolo să ajungem la un acord. Mai avem încă o lună la dispoziție până la planarea din luni, deci avem timp să lucrăm, dar cred că ar fi bine ca mâine să putem da un semnal important, un semnal din partea comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule Cansian, spun președintele. Ca să rezum ce a spus, votul se va ține mâine, dar sperăm să ajungem uh, la plenara din iulie cu uh, o propunere concretă. Bun, următorul punct pe ordinea de zi este cel referitor la accidentele și incidentele de aviație civilă. Raportor este doamna Deverac.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 do it outside the chamber so that the, the members and, and the rapporteur can, uh, can give their reports and listen to her report clearly. So if you must talk and rumble and mumble, do it outside. Mr. Diverak, I apologise. Please carry on. Merci, Monsieur le Président. Surtout que vous avez dû remarquer que j'avais une voix qui était défaillante. <laughs> Donc, euh, je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 Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep transmitând felicitări doamnei raportor. Ea a făcut o treabă excelentă, a lucrat foarte profesionist și nu mai este foarte multe adăugat. Noi am înaintat cinci amendamente asupra cărora s-a căzut de acord, mai mult sau mai puțin, au fost incluse în amendamentele de compromis. Singura rezervă pe care o avem se referă la articolul 22, când vine vorba despre datele transmise rudelor familiei. Noi credem că aceste documente trebuie să aibă de-a face cu incidentele și accidentele și în special cu siguranța și ceea ce se regăsește aici este ceva diferit și acest tip de informații ar putea fi utilizate pentru alte scopuri. Vorbesc aici despre industria um, aeriană care ar putea folosi aceste informații pentru propriile, uh, pentru a-și uh, atinge propriile scopuri. Ne este teamă că acest tip de informații ar putea fi folosite în mod abuziv, de aceea ne opunem acestui amendament. În rest, totul este excelent exprimat și noi susținem acest efort al doamnei raportor. Thank you, Mrs. Ja, Doamna Lichtenberger, mulțumesc, mulțumesc și doamnei de Veirac pentru deschiderea de care a dat dovadă la negocierile privind anumite pasaje pe care am încercat să le rezolvăm, ajungând la un consens. Știu că există oarecare opoziție din partea Consiliului, însă în ceea ce privește multe aspecte, nu pot să înțeleg de unde vine această opoziție a Consiliului, unde își găsește ea sursa. Pentru că vorbim mereu despre aceste suprapuneri cu analiza juridică, cu uh, urmărirea faptelor penale și așa mai departe. Însă acesta nu poate să reprezinte un argument împotriva unei strategii de prevenție. De aceea cred că Parlamentul are mare dreptate și de asemenea are obligația de a se asigura că vom că va reuși să își impună solicitările, pentru că aceasta înseamnă prevenție în adevăratul sens al cuvântului și avem nevoie de aceasta pentru a face față presiunii enorme care există în uh, această industrie aeriană, astfel încât să putem preveni accidentele. Pentru aceasta este nevoie de protecție, pentru că dacă nu avem uh, informații bune din acele cercuri care se găsesc cel mai aproape de evenimente, atunci uh, vom rămâne la un nivel teoretic și prevenția se va duce de râpă. De aceea cred că este foarte important ca noi să ne susținem în continuare solicitările și să insistăm asupra lor. Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc, doamne de Veirac, pentru uh, modul în care a organizat întâlnirile uh, în afara comisiei și pentru toată munca pe care a făcut-o. În mod evident, există multe amendamente și sigur că nu vor fi acceptate cu toate și nu voi vorbi nici eu despre toate. Vreau să revin asupra unor aspecte pe care le-am menționat și în discuțiile inițiale și vreau să-mi exprim anumite temeri, pentru că cred că ar trebui să fim foarte atenți. Acesta este un regulament tehnic, este un regulament care trebuie scris astfel încât să fie recunoscut la nivel internațional există anumite puncte care au fost menționate de comisie și care au fost discutate pe îndelete și care sunt de oarecare natură politică. Deci, în ceea ce privește lucrurile pe care le analizăm și îmbunătățirea comunicației, um, îmbunătățirea comunicării cu rudele în cazul de accidente, cred că trebuie să fim precauți trebuie să ne asigurăm că există organizații corespunzătoare, astfel încât persoanele respective să fie contactate și acestora să le fie transmise informațiile corespunzătoare, informațiile potrivite. În ceea ce privește uh, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, acesta este organismul de certificare a aeronavelor și este clar că această agenție trebuie să, joacă un rol, să joace un rol în acest proces iar rolul consultativ al acesteia este unul potrivit. Cred că toată lumea este de acord cu acest lucru. Un alt punct care a fost menționat și este oarecum controversat se referă la procesul judiciar și la modul în care se desfășoară acesta. Noi venim uh, dintr-o țară în care avem coroana. Colleagues and our friends in, other European la noi lucrează medicii legiști în acest domeniu și ei au un rol foarte important, așa încât noi nu trebuie să aducem um, aceste aspecte judiciare în discuție. Noi avem acest sistem uh, diferit și, practic, privim uh, persoanele implicate într-un mod diferit. I don't think any of us um, disagree. If it is clear from the din punctul nostru de vedere, este clar că atunci când are loc un accident, trebuie să diferențiem dacă este vorba despre un act terorism sau dacă este vorba despre neglijență. Judiciarii uh, ar trebui să fie implicați la un, în moment mai uh, rapid în timp. Dar uh, de multe ori, atunci când este vorba despre accidente aviatice, sunt foarte multe modificări, de aceea um, nu putem da câteodată seama niciodată cum au stat lucrurile așa încât cred că toate aceste lucruri trebuie exprimate cu mare atenție. În general, susținem o cultură a prezumției de nevinovăție, pentru că Așa am făcut de 60 de ani încoace și lucrurile au funcționat bine la nivel internațional în Regatul Unit în acest fel. Noi nu vrem ca oamenii să se implice în ceea ce fac organele de investigație, pentru că în felul acesta s-au salvat multe vieți și sunt sigur că trebuie să rămânem la un nivel cât mai profesionist. Deci, în ceea ce privește amendamentele, a existat un amendament oral care se referea la a oferi mai multe informații privind siguranța aeronavelor. Însă, cred că cu aceste cutii negre și cu lista neagră care a fost uh, făcută, acest lucru este rezolvat. Uh, nu. Dar dacă Comisia și Consiliul consideră că trebuie mai multă mai multă senzațional în aceste um, rapoarte, atunci, sigur, putem poate să înțelegem și așa ceva. Sigur, este nevoie, nevoie despre, de această rețea, rețea uh, de organe abilitate care să lucreze la nivel uh, mondial. Ei trebuie să se bazeze pe o expertiză clară și cred că aceasta este direcția pe care trebuie să mergem. Sunt însă câteva întrebări uh, din partea Comisiei. Este vorba despre uh, liniile bugetare, știm că este știm că dacă ceva este înființat, atunci trebuie să și funcționeze. Pe de altă parte, trebuie să ne referim la programul de lucru pe următorii ani. Trebuie să vedem ce va conține acesta. Am vrea mai multe detalii, pentru că nu aș vrea să avem din nou un birou birocratic să există și mai multă muncă care să nu fie exprimată decât prin foarte multă birocrație. Deci aceasta este o întrebare către comisie. Și în fine aș vrea să mulțumesc încă o dată doamnei de Veirac pentru întâlnirile tripartite care au fost organizate, pentru că am putut să stăm împreună și să discutăm toate aceste aspecte. Punctul meu de vedere ă, este că ar trebui să vedem care este poziția Consiliului îndeaproape. Eu personal și în numele grupului nostru, trebuie să spun că ne place modul în care Consiliul a restructurat și revizuit acest regulament. Cred că este o abordare potrivită. Poate că anumite lucruri mai trebuie subliniate din perspectiva Comisiei. În ceea ce privește articolele și modul în care au fost revizuite, grupul nostru susține documentul în forma prezentată de Consiliul. De asemenea, în ce privește rapoartele de incidente, anumite aspecte care au fost abordate cu privire la regulamentul tehnic, sigur, trebuie să privim aceste rapoarte de incidente pentru că este vorba despre prevenirea accidentelor și a incidentelor și poate că ar trebui să trecem la niște rapoarte de incident uh, care să se bazeze pe voluntariat. Uh, Cred că în anul 2002 s-a discutat despre acest lucru și este o idee pe care am putea o sublinia și în continuare. Deci, întrebarea mea către comisie, um, sper că a fost înțeleasă și sper că vom putea să discutăm despre aceasta în cadrul dialogurilor noastre tripartite și încă o dată mulțumesc în final domnului de Verac pentru munca sa. Mulțumesc, domnul de Grandes Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Vaya por delante mi... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, dați-mi voie să o felicit în mod sincer pe doamna de Verac. Sper că poziția dumnea ei ne va uh, îndruma spre un uh, echilibru în uh, raportul final și sperăm să fie adoptată propunerea în timpul președinției spaniole. Au fost depuse cinci amendamente, până la urmă au mai rămas doar două. Primul este pe următoarea problemă. Va trebui să publicăm o listă a victimelor, se pare, nu știm exact când, dar uh, da, aceasta este o obligație, trebuie publicată lista victimelor și apoi o altă obligație aceea potrivit căreia familiile victimelor ar trebui informate Deci, ei ar trebui să fie informați în primul rând și să poată face apoi uh, să se poată face o identificare clară a membrilor familiilor și ei să poată identifica victimele. Deci, uh, prin uh, tehnicile de testare cu ADN, fiecare victimă poate fi identificată rapid și astfel se evită o o traumă pentru familie. În Spania, cineva a fost uh, dat în judecată pentru că nu a efectuat aceste proceduri corespunzător. Deci, da, definițiile trebuie modificate, iar uh, termenul de cauză este folosit de OACI, Organizația Internațională pentru Aviație Civilă. Însă, de atunci, lucrurile s-au schimbat, iar Asociația Piloților și Asociația Inginerilor de Zbor și a personalului tehnic, cu toții sunt de acord că avem nevoie de investigații clare, tehnice și judiciare, pentru a se determina dacă cauza este una uh, tehnică sau umană. Dar acest termen de cauză nu este neutru, deoarece el presupune o anticipare. Avocația italieni cu siguranță își amintesc despre acea doctrină de versare în preilicită. Cu alte cuvinte, persoana care este cauza cauzei, care a generat cauza, este persoana care a cauzat evenimentul. Deci trebuie să determinăm clar care sunt uh, răspunderile civile și uh, Uh, juridice. Trebuie să știm care sunt factorii, practic. Iar ancheta judiciară trebuie să determine dacă un anume eveniment a fost cauza accidentului sau nu și dacă da, dacă se poate uh, invoca o răspundere civilă sau uh, penală. Dar cred că asta înseamnă că deja facem o prejudecată a situației nu înseamnă că atribuim direct uh, o responsabilitate civilă sau penală sau că ele există. Deci, cred că ar trebui în raport să distingem clar între problemele de natură tehnică și judiciară și care sunt consecințele anchetei judiciare, în urma căreia se alocă responsabilitățile. Deci, uh, cuvântul cauză nu este deloc neutru. Uh, și din punct de vedere juridic, cred că este important ca autoritatea pentru uh, siguranța aeriană să-și uh, schimbe termenii în care vorbește. Din jurisprudență am învățat că trebuie să oferim mai multe garanții victimelor și uh, chiar și celor care sunt cercetați. Deci trebuie să ținem cont de toate circumstanțele din toate aceste evenimente nefericite. Mulțumesc, domnul Groș. Vreau să-i mulțumesc raportoarei noastre pentru munca pe care a efectuat-o. Sunt trei lucruri pe care noi am insistat și pe care uh, le-a reluat. Este acea parte care se referă la victime, la sensibilitate și la profesionalism. Sensibilitate deoarece victimele și uh, familiilor trebuie însoțite și consiliate, dar și profesionalism pentru că informațiile furnizate trebuie să fie fiabile. Fiabilitatea este un element esențial. Nu cred că are rost să facem aici o mare dezbatere pentru a vedea dacă lista cu victime trebuie să fie furnizată într-o jumătate de oră sau două ore ci pur și simplu să insistăm pe ideea că informațiile trebuie să fie fiabile. Nu cred că ar trebui să lansăm aici o, o, un fel de concurență, pentru că nu despre asta e vorba. În al doilea rând, trebuie să amintim uh, de această problemă, de această, acest conflict între ancheta tehnică și cea judiciară. Trebuie să existe o independență a celor care încearcă să găsească o soluție la problemă, deci la uh, o independență pentru experții tehnici. Dar rolul justiției este și indiscutabil. Din păcate, aici el este pe locul al doilea, deoarece ancheta tehnică primează. Și cred că acest lucru este garantat uh, prin text. Desigur, uh, dacă este vorba despre un caz cu uh, dimensiuni internaționale, trebuie să lăsăm porți deschise pentru anchete pentru anchetele în desfășurare și uh, să nu uităm că mai există un alt acord internațional care deocamdată este în vigoare și imobil până când nu se adoptă un alt acord. Deci există deja modalități de cooperare. Și în al treilea rând, eforturile noastre trebuie să fie preventive. Deci, uh, poate că ar trebui să acordăm o mai mare importanță prevenției. Pentru că dacă concluziile trase de pe urmă unui accident nu duc la îmbunătățirea situației, la îmbunătățiri tehnice, atunci uh, nu reușim să prevenim nimic. Știu că de multe ori uh, există o interferență între operator și cel care face expertiza tehnică. Cred că am reușit să evităm această interferență și, de asemenea, interferența cu justiția și să mai evităm și interferența cu sfera politică. Pentru că în foarte multe țări, uh, atunci când se produce un accident, um, se înființează o comisie parlamentară și în loc să avem o dezbatere tehnică, avem una politică, iar concluziile întârzie foarte mult și nu sunt uh, deloc concludente. Așadar, cred că raportul nostru trebuie să fie apolitic, să insiste pe partea tehnică, sigur să garanteze independența, uh, independența anchetei judiciare și, uh, desigur, drepturile pasagerilor. Mulțumesc, domnule Said Al-Kadraoui. Mulțumesc și uh, îmi cer scuze pentru că am întârziat puțin și am ratat, uh, am ratat remarcile introductive. Raportorul nostru din umbră nu poate fi astăzi aici cu noi, așa că am să vorbesc doar eu. Știm care sunt prioritățile în mare, putem fi de acord cu ele și cred că uh, Ceea ce a spus domnul Gross este important uh, pentru noi ca grup. Este important ca investigațiile să fie efectuate oficial, să ajungă la concluzii solide și să avem o abordare europeană atunci când uh, tratăm aceste probleme. Și, de asemenea, să nu uităm că trebuie să acordăm um, acces uh, organelor judiciare la informațiile sensibile, informațiile cruciale pentru anchetă. Nu ar trebui să ne plecăm în fața presiunii exercitate de statele membre și trebuie să ne asigurăm că ce propunem noi aici este lucrul cel mai bun. În ce privește acea bază de date, ea ar trebui să fie conformă cu cerințele noastre, adică să avem un sistem european și uh, cred că suntem de acord cu propunerea pe care ați făcut-o. Cred că mă, am să mă opresc aici pentru că, în genere, suntem de acord. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să spun prea multe pentru că antevorbitorii mei au abordat multe dintre aspectele pe care doream să le abordez și eu. Doar doresc să subliniez că perspectiva ALDE uh, dorește să, va, să ca accidentele aviatice să fie analizate astfel încât să se identifice și cauza pentru ca pe viitor să se prevină astfel de accidente. De aceea vrem o abordare sensibilă, astfel încât persoanele implicate să poată să spună ce s-a întâmplat, fără să devină suspecți prin faptul că au mărturisit anumite lucruri. Deci trebuie să clarificăm clar care este cauza accidentului și apoi trebuie să vedem dacă există vreun vinovat. Aceste două aspecte trebuie privite disparat distinct, pentru că altfel nu vom avea niciun progres. Doamna raportor a abordat aceste lucruri în raportul său, de aceea noi îl susținem întru totul. Singurul punct pe care nu îl susținem l-a numit uh, colegul meu cu articolul 22, este vorba aici despre protecția datelor. Noi avem aici o altă părere, însă ni se pare foarte importantă această abordare și dorim ca pe viitor accidentele să fie evitate mai mult în uh, spațiul aviatic. Mulțumesc, doamna Meissner. Înainte de a da cuvântul Comisiei, doresc să spun că eu câteva cuvinte în calitate de președinte. Cred că atunci când am început cu acest uh, regulament, au existat o serie de îngrijorări în ceea ce privește independența investigației accidentelor. De asemenea, ne-am întrebat care va fi rolul AESA în cadrul anchetelor. Uh, majoritatea membrilor și doamna De că doresc să se garanteze independența echipelor de investigare a accidentelor aviatice și de asemenea AESA ca um, organ consultativ nu poate să fie un organ de investigare. Ea are un rol bine definit în scenariul său, însă nu poate fi și autoritatea de reglementare și organ de investigație. Deci, cei care au exprimat îngrijorări la începutul acestui proces, acestora li s-a răspuns de către doamna de Veirac în acest fel. În al doilea rând, am vrut să discut despre calendar, despre timpul în care trebuie să fie informate rudele în cazul în care se întâmplă un accident. Sunt de acord cu domnul Groș eu doresc o listă corectă, nu una făcută la repezeală, care ar putea fi greșită. De aceea cred că au existat multe amendamente. Mulți au solicitat o listă completă care să fie gata în 30 de minute. Sugerez că este greu să se facă o asemenea listă chiar și într-o oră aceasta ar fi o rețetă pentru dezastru, pentru că am putea să informăm în mod greșit pe acești oameni într-o perioadă în care ei sunt traumatizați, sunt foarte stresați. De aceea eu nu cred că trebuie să grăbim elaborarea acestei liste, ci mai degrabă să insistăm asupra faptului că ea trebuie să fie una corectă. Două... În Uh, accident. And I also... Canalele de știri uh, doresc o listă foarte rapid, dar cred că mai important este ca ea să fie corectă și să informăm rudele cât mai corect decât să audă din mass media anumite scenarii. De aceea cred că o perioadă de două ore este o perioadă de timp importantă care acordă suficient timp pentru a se elabora o listă corectă, fără să lase loc la speculații. Esențialul pentru mine este ca această listă să fie una corectă. Și cred că în mai puțin timp s-ar putea să apară erori pentru că și compania aeriană este sub presiune, familiile sunt puse sub presiune de către mass media în al treilea rând, vreau să mă refer la un aspect tehnic în ceea ce privește prima lectură. Apreciez eforturile președinției spaniole și încercarea acestora de a trece fiecare dosar în primă lectură. Însă există perioade de timp când trebuie să ne retragem puțin, să recunoaștem rolul Parlamentului. Există anumite aspecte fundamentale și Vis-a-vis -vis de acestea există anumite divergențe între Parlament și Consiliu. Trebuie să vedem acest lucru. Nu am niciun fel de obiecție referitoare la modul în care a procedat raportorul și anume să votăm mâine și la plenară mai departe, odată ce s-a ajuns la un acord cu președinția spaniolă. Însă, vreau să vă atrag atenția că trebuie să fim precauți nu trebuie să obținem mereu un acord la prima lectură atunci când observăm că există divergențe clare între uh, Parlament și Consiliu în ceea ce privește relația între organele judiciare, organele de investigație și modul în care uh, vede Consiliul lucrurile. Consiliul le vede într-un fel, punctul nostru de vedere este cu totul altul. Vreau să subliniez acest lucru. Din punct de vedere procedural, avem nevoie de o lege bună, nu de una care se potrivește cu dorințele uh, președinției spaniole de a încheia totul înainte de luna iunie, când își încheie și președinția mandatul. Deci nu cred că ar trebui să grăbim lucrurile și dumneavoastră nu ar trebui să vă lăsați distrasă de rolul de raportor rolul de a negocia cu Consiliul, indiferent de ce um, decide Parlamentul mâine și la plenară. Acestea fiind spuse, dau, drum, dau cuvântul Comisiei, domnul Kayaka. Thank you very much, Mr. Simpson, Mr. Chairman. Let me start by... Mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a o felicia pe doamna uh, de Verac pentru munca sa excelentă în acest dosar. Suntem obișnuiți cu rapoarte de calitate din partea doamnei de Verac. Aici apare și regulamentul privind acea listă neagră și um, Densa întotdeauna a elaborat rapoarte foarte bune. Cred că în acest raport s-au identificat principalele aspecte. Dezbaterea demonstrează clar că ați subliniat uh, punctele centrale. Și văd că există un anume nivel de convergență între propunerea Comisiei și argumentele Parlamentului. Suntem cu toții de acord că dorim să modernizăm cadrul juridic existent, că dorim să consolidăm sistemul juridic și că dorim să consolidăm la nivel european normele din acest domeniu pentru a putea să fim mai eficienți din perspectiva siguranței. Mulți eurodeputați au menționat deja acest lucru. Trebuie să învățăm mai multe despre accidente pentru a reuși să le prevenim. Acesta este și motivul uh, din spatele acestei propuneri de regulament. A existat uh, o uh, directivă, dar propunerea Comisiei este să existe un regulament care este un act juridic mai puternic cu care putem continua. Cât privește aspectele menționate, voi reacționa pe scurt la aceste comentarii. Cât privește rețeaua uh, de autorități de investigații de siguranță, există o astfel de autoritate independentă la nivel european, dar Comisia propune crearea unei rețele. Suntem de acord cu doamna de Verac că aceasta ar trebui să fie uh, o rețea puternic coordonată, un organism uh, care să nu fie un sistem voluntar de investigație a accidentelor. Cam asta avem acum avem nevoie, prin urmare, de ceva mai mult. Avem nevoie de o rețea cu un mandat uh, puternic pentru a acționa și asta ar aduce un plus de valoare pentru siguranța europeană. Această rețea ar putea să ajute statele membre mai mici, care au resurse mai puține, uh, să-și consolideze capacitățile. De aceea salutăm uh, amendamentele de a defini mai clar misiunea și sarcinile acestei rețele și mai ales uh, sprijinul uh, Parlamentului European pentru un program de acțiune anual. Noi nu propunem uh, crearea unei agenții pentru că considerăm că ar trebui să avem o structură flexibilă și eficientă. S-au adresat aici uh, două întrebări uh, importante. Unul, una legată de uh, buget. Avem o fișă financiară, un buget de 0,6 milioane de euro pentru programul de lucru anual. Credem că această sumă va fi mai mult decât suficientă. Ce activități ar avea de întreprins? această rețea. E bine, Comisia ar da mandate pentru începerea pregătirii activității pentru un mecanism de schimb și um, împărtășire de resurse Um, apoi ar trebui uh, analizate la nivel european recomandările de siguranță și um, ar trebui oferită consultanță Comisiei. Însă insistăm că aceasta nu este o agenție, ci uh, o formalizare a unui organism uh, existente de cooperare între statele membre. Această rețea nu va înlocui organismele naționale. Au fost uh, puse întrebări uh, în ceea ce privește um, rapoartele de incidente. Doamna Deverac, uh, după părerea noastră, um, merge pe calea cea bună. Amendamentele se bazează pe propunerea Comisiei. Noi dorim să folosim mai bine uh, informațiile în ceea ce privește incidentele aviatice și asta ne va ajuta să fim mai eficienți în ceea ce privește prevenirea accidentelor. Credem așadar că um, această abordare ar putea fi foarte importantă pentru că ne-ar permite să facem progrese și credem că în acest regulament ar trebui să facem acest lucru mai degrabă decât să revizuim rapoartele de incidente. Ni se pare mai adecvat să facem asta acum. Cât privește uh, rolul uh, um, EASA, uh, ei bine, uh, noi dorim ca această Agenție Europeană de Siguranță Aviației să fie implicată în aceste uh, elemente ca și consultant. Uh, EASA nu trebuie să investigheze accidentele, ci uh, ar fi util ca această uh, agenție europeană să aibă acces la informații, pentru că ea este autoritatea responsabilă pentru certificare și, prin urmare, este important ca ea să primească aceste informații pentru a rezolva problemele de siguranță identificate de anchetele de siguranță. Însă lucrurile trebuie trecute clar în text, trebuie definite clar drepturile și obligațiile acestei autorități și atunci când când se produc accidente, clar nu mai avem uh, uh timp de inter- interpretări juridice. Prin urmare, cerința juridică adusă de amendamente este absolut necesară. Ce se întâmplă cu victimele și cu listele acestora? E bine, uh, acest subiect este extrem de important, foarte delicat. și presupune și anumite uh, chestiuni de natură juridică. Consiliul în general susține propunerea Comisiei uh, că această listă trebuie făcută publică cât se poate de repede, cel mai târziu, la două ore după producerea uh, accidentului. Cât privește uh, calendarul, evident, uh, ne interesează termenul practic cel mai scurt. Astăzi există mijloacele tehnice necesare pentru a veni cu aceste liste foarte repede. Ar putea fi însă complicat să impunem aceste obligații companiilor din state terțe care au ca punct de plecare un stat terț. Aici intervine și argumentul domnului Simpson în ceea ce privește acuratețea pentru a nu crea confuzie. O listă um, adecvată, corectă, care să intervină într-o perioadă scurtă de timp, uh, maxim două ore, uh, ar putea reprezenta o posibilitate de compromis și asta împreună cu asistența adecvată care trebuie oferită victimelor și familiilor acestora. Prin urmare, propunem um, măsuri de luat la nivel național pentru a face față acestei uh, probleme. Apoi, ce se întâmplă cu relația între investigațiile de siguranță și uh, cele uh, judiciare. Ei bine, aici uh, cred că ne confruntăm cu cel mai dificil punct al propunerii. Există chestiuni juridice foarte dificile, doamna Foster s-a referit la el, domnul de Grandes la fel. Um, a existat o argumentație foarte corectă în legătură cu acest punct. Credem că uh, singurul uh, obiectiv al investigațiilor uh, privind accidentele ar fi să se evite asemenea accidente în viitor, nu să se dea vina pe unii sau pe alții. Prin urmare, aceste investigații ar trebui să fie independente de alte proceduri. Însă aici ne lovim de o dificultate majoră. Aceasta se naște din diferențele din ordinele constituționale din fiecare stat membru. În anumite state membre, autoritățile judiciare sunt autorizate de către legislația în vigoare să um, controleze toate elementele necesare uh, pentru o investigație ju juridică. Prin urmare, prin acest regulament ar fi dificil să modificăm uh, prerogativele constituționale ale autorităților judiciare și ale instanțelor naționale. Pentru că asta ar uh, însemna să ne amestecăm între uh, separarea puterilor în stat în statele membre. Prin urmare, considerăm că, acceptând aceste limitări uh, constituționale, am putea totuși să oferim investigatorilor toate instrumentele necesare pentru a satisface cerințele unei uh, investigații tehnice, incluzând aici și accesul imediat la orice materiale necesare pentru determinarea cauzei accidentelor. Și aici uh, vorbim până la urmă și despre împărtășirea informațiilor. Prin urmare, considerăm că asta ar fi partea cea mai dificilă a procesului de uh, conciliere. Comisia susține uh, dorința de a avansa uh, repede, pentru că această lege este foarte importantă, însă nu suntem siguri că lucrurile vor fi posibile așa. Calendarul este unul foarte strâns, însă haideți să încercăm, haideți să vedem ce este posibil și ce nu. Până la urmă, cum spunea și domnul Simpson, dorim o lege bună și suntem gata să ne aducem uh, și noi contribuția. Uh, cred că există multă convergență în legătură cu multe puncte, cum spuneam deja, în legătură cu altele situația va fi mai dificilă, însă până la urmă uh, codecizia își va urma cursul și să sperăm că până la urmă vom avea o lege bună. Dacă vom avea uh, sub președinția spaniolă, și mai bine pentru că credem că ar fi bine să consolidăm schemele existente cât se poate de curând. Mulțumim! Mulțumim, domnule Caeca. Uh, doamna de Verac are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la elaborarea acestui raport și care l-au uh, îmbunătățit. Până la urmă, cred că am ajuns la un consens și asta a reieșit în această după în legătură cu multe puncte. Aș dori să reau uh, ceea ce a spus domnul Casin și doamna Meissner în legătură cu datele care vizează apropiații. Există amendamentul 56 uh, care uh, dorește asigurarea protecției datelor cu caracter personal. Doamna Lichtenberg a vorbit despre prevalența poziției Parlamentului. Aș dori să mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, însă voi reveni mai târziu la acest punct. Doamna Foster s-a uh, referit la rapoartele anchetelor judiciare și anchetelor de uh, securitate. Domnul Caera a reluat deja acest lucru. E clar, acesta este punctul cel mai delicat uh, al raportului și de aceea ar trebui să stabilim niște reguli care fixează foarte clar ceea ce poate fi transmis în uh, justiție și ceea ce trebuie să rămână uh, confidențial, fapte definite în uh, uh amendamentul 40. Există într-adevăr constituții diferite și uh, în viitoarele discuții vom vedea cum putem soluționa această problemă. Doamna Foster a vorbit de asemenea și despre punerea um, în comun a unei uh, rețele. Comisia a răspuns deja la acest lucru. Când am prezentat primul document de lucru, spuneam că în niciun caz uh, această autoritate nu este una suplimentară, deci uh, nu vorbim despre birocrație suplimentară aici, ci despre o manieră de a susține birourile mai ineficiente care ar putea beneficia de pe urma birourilor competente. S-a, n-ați vorbit, n-a vorbit reprezentantul Comisiei despre definițiile uh, OIAC, uh, care au apărut deja de la sfârșitul lui uh, um, martie. Domnul Simpson a revenit și aș dori să vorbesc despre doamna Lichtenberg, care vorbea despre prevalența poziției Parlamentului. Domnule președinte, stați liniștit, nu-mi stă în caracter și nici uh, um, raportor din umbră să renunțăm la poziția uh, Parlamentului uh, pentru nimic. Prin urmare, vom respecta voința Parlamentului. Domnule președinte, ați vorbit și dumneavoastră ca și Matthew groș despre informații fiabile. Cred că cel mai important uh, este să oferim informații precise și fiabile, însă mă gândesc de asemenea că și timpul este important atunci când familiile nu știu exact dacă apropiații lor uh, sunt vizați de accident sau nu. Am fost uh, la aeroport la Zaventem uh, și am încercat uh, să facem niște experimente la fața locului și a reieșit că într-o jumătate de oră ar putea exista o listă fiabilă. Uh, trebuie să stabilim acum că vorbim despre o jumătate de oră, o oră sau două ore, însă evident timpul este important pentru familiile neliniștite. Prin urmare, această informație, cum spuneați și dumneavoastră, trebuie să fie mai întâi fiabilă, dar apoi oferită și într-o perioadă adecvată de timp. Domnul Groș vorbea și despre uh, prevenție. Voi insista și eu asupra uh, nevoii de a analiza uh, datele uh, la nivel european Uh, Said spunea că ar trebui să rămânem fermi uh, în ceea ce privește principiul separării investigațiilor. Eu aprob uh, această opinie. Cred că m-am referit la toate intervențiile și vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Deverac. Dați-mi voie să reamintesc că uh, uh, colegilor că votul în comisie va avea loc uh, mâine și în plenară în iulie sau septembrie încă nu știm exact dacă vorbim despre iulie sau septembrie. Însă după votul de mâine veți putea împreună cu raportorii din umbră să faceți ceea ce trebuie în cadrul negocierilor, ceea ce considerați adecvat atunci când discutați cu Consiliul. Următorul punct pe ordinea de zi ar trebui să fie um, raportul domnului Vlasac uh, în legătură cu emisiile vehiculelor uh, utilitare ușoare, însă cred că domnul va ajunge în sală peste 15-20 de minute. Prin urmare, vă sugerez, având în vedere că raportorii din umbră sunt aici, să uh, continuăm cu raportul domnului El Kadraui Cred că domnul Kuhn mai trebuie găsit pentru că este raportor din umbră. Și bănuiesc că domnul uh, El Cadroi ar fi de acord să își prezinte raportul puțin mai devreme. Asta n-ar ajuta. E în regulă, Said? Bine atunci. Este vorba despre exercițiul Comisiei de uh, competențe de implementare. Aveți cuvântul. E germană? Maribel. Da, bun. Ja, wat een impact onze beslissingen hebben. Este genul de lucru care pare plictisitor, dar este important deoarece, deoarece este vorba despre impactul deciziilor noastre. Și este vorba și despre punerea lor în aplicare. Dragi colegi, dați-mi voie să vă reamintesc. Președintele V-aș ruga din nou, dacă doriți să aveți convorbiri, să le aveți afară. Dacă doriți să plecați din sală, faceți-o cât mai silențios, pentru că deja este destul zgomot. Deci vă rog să ieșiți cât mai în liniște și um, să vă rog să vă puneți mobilele pe silențios. Domnul Alcadraui. Mulțumesc. Cum ziceam, vreau să reamintesc colegilor că existau patru proceduri. Procedura de reglementare cu control, care ne dădea drept de veto în anumite cazuri, procedura de reglementare prin care Parlamentul European putea să depună o plângere dacă Comisia își depășea atribuțiile și apoi procedurile de gestionare pentru punerea în aplicare a programelor cu uh, implicații bugetare, precum Marco Polo, și proceduri de consultanță pentru restul situațiilor. Acum că avem tratatul de la Lisabona, ne-au mai rămas doar două proceduri, avem două concepte noi. În vechea procedură de comitologie, dacă se cerea implementat ceva, se apela la un act delegat. Conform articolului 290 din Tratatul de la Lisabona, însă, um, procedura de reglementare cu control, cea cu drept de veto, este înlocuită. Și uh, în ce privește actele de punere în aplicare, ele se bazează pe articolul 291 din tratat. Comisiile parlamentare pregătesc un aviz care este înaintat Comisiei pentru Afaceri Juridice. Problema este însă când avem act de implementare, act de punere în aplicare și act uh, delegat. Trebuie să facem distinția pentru că dacă nu, discuția va tot uh, reveni. Să ne gândim la Comisia pentru Afaceri Agricole. De, exemplu, pentru ei uh, această procedură va fi una complet nouă. În ce ne privește însă, avem destul de situații în care înainte, cazuri care nu se încadrau la procedura de reglementare cu control, se încadrează la acte delegate. Și acest lucru trebuie să fie avut în vedere. Acum aș vrea să trec foarte rapid peste raportul meu și să vă spun că m-am concentrat pe două idei. În primul rând, accesul la informații, care cred că este lucrul cel mai important. Comisia spune că Comisia spune că Parlamentul European trebuie să fie informat cu privire la deciziile luate de comisiile parlamentare. Știm că toate comisiile parlamentare lucrează pe baza unor propuneri pentru acte de punere în aplicare. Eu, în raportul meu, am arătat clar că avem nevoie de toate informațiile uh, și trebuie să le primim în același timp cu statele membre. Trebuie ca noi să fim pe picior egal cu statele membre. În procedura de comitologie acest lucru nu se întâmpla. De asemenea, mai solicit să avem dreptul de observator atunci când se întrunesc aceste comisii. Dacă statele membre pot să facă acest lucru și noi ar trebui să o putem face. Nu spun că ar trebui să ne folosim de acest drept de fiecare dată, însă cred că ar fi util în multe situații. Așadar, de fiecare dată când ar fi util, ar trebui să putem să trimitem pe cineva acolo să urmărească discuțiile și dezbaterile în direct, pe viu, și apoi să ne uh, facă un raport despre ce s-a discutat. Deci nu cel mai multe puteri decât uh, cele ce ni se dau prin tratatul de la Lisabona, ci pur și simplu cer să putem să facem uz de plin de dreptul la informare, care înseamnă și o mai bună transparență și care înseamnă că noi putem să stabilim mai clar dacă sau nu comisia își depășește, depășește atribuțiile. Pentru că asta vrem. În al doilea rând, avem uh, o dificultate. Trecerea de la procedurile existente până curând la procedurile prevăzute de Tratatul de la Lisabona. Noi uh, invităm Comisia Europeană să analizeze legislația actuală și uh, atunci când vorbește despre procedurile anterioare, cele de comitologie, să le adapteze la Tratatul de la Lisabona, iar acest lucru să se facă de la caz la caz. Să ne uităm, deci, la legislația existentă și să evaluăm, să vedem ce uh, nouă procedură se aplică la actul legislativ în cauză. Să vedem dacă trebuie să facem apel la un act delegat sau un act de punere în implementare. Propunerea Comisiei nu merge suficient de departe, considerăm noi. Deoarece um, avem procedura de reglementare cu control împreună cu celelalte trei pe care le-am menționat, uh, ei, toate acestea ar trebui să fie înlocuite cu un act de punere în aplicare, ceea ce nouă ne-ar lăsa mai puțină putere. Deci eu spun că toate aceste patru categorii nu pot fi turnate într-una singură, nu putem să facem acest lucru în bloc, ci trebuie să analizăm toate situațiile de la caz la caz, iar comisia să vină cu propuneri mai nuanțate. Până atunci, până când Comisia vine cu astfel de propunere, eu cer Parlamentului și Consiliului să putem să uzăm de dreptul de veto. Când vine vorba despre procedurile de punere în aplicare. Deci este un fel de invitație, dacă pot să spun așa, adresată Comisiei, Comisiei Europene, să lucreze foarte rapid și să vină cu o serie de adaptări la Tratatul de Lisabona. Doamna Țicău și doamna Sender sunt cele două colege care au depus amendamente. În ce privește pe doamna Țicău, cred că multe din lucrurile pe care le propune sunt în plus. Este vorba despre amendamentul 8 și 9. Dumnezeu cere publicarea deciziilor definitive luate de comisii. E bine, acest lucru deja este prevăzut în tratatul de la Lisabona. Este formulat acolo. Și uh, deciziile pot fi accesibile, pot fi accesate prin internet, deci nu cred că mai trebuie să le luăm acest lucru în mod uh, ostentativ. Amendamentul 10 se referă la ceva ce ar putea fi interesant din punctul de vedere al altor comisii, deci nu pentru noi. Iar uh, la amendamentul 12, doamna Țicău dorește să se specifice compunerea delegației, delegațiilor statelor membre pe regiuni, deci să se facă o defalcare, ca să zic așa. Nu cred că ar trebui să ne preocupăm noi de acest lucru și, în plus, uh, propunerea dumneavoastră ar costa destul de mult. Deoarece avem 104 delegați Sigur, nu avem atâția acum, dar ar putea fi 104 delegații. Deocamdată avem doar cu o persoană în genere. Deci cred că nici n-ar trebui să ne gândim la așa ceva. Amendamentul 13 este bun, se leagă de amendamentul meu numărul 4. Amendamentul 18, aici sunt gata să ajung la un compromis printr-un amendament oral, de acord. Și apoi, în ce privește amendamentele doamnei Ayala Zender, Dumnezeu a depus 11 amendamente. La amendamentul 3 sunt de acord, la 17 iarăși sunt de acord, e o idee bună. De asemenea, Dumnezeu mai cere ca Parlamentul să poată urmări întregul proces prin care trece un document sau un caz. Adesea noi primim un proiect de text, după care acest uh, text este adaptat și transformat de mai multe ori. Cred că ar fi interesant să putem vedea cum evoluează textul și să nu primim doar rezultatul final. Deci e o idee bună și o susțin. Cam atât deocamdată. Dacă aveți întrebări, vă rog, vă stau la dispoziție. Mulțumesc, domnule Kuhn. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegului nostru și uh, raportorului, domnului Cadrai. El uh, a făcut o muncă foarte bună, este un subiect dificil cu care a trebuit să se lupte, însă este necesar să transpunem corect tratatul de la Lisabona, de aceea va trebui să lucrăm cu acte delegate și implementate, iar uh, noi, Parlamentul European, trebuie să vedem aceste noi definiții, trebuie să fim atenți astfel încât uh, vechea procedură de comitologie să nu fie aplicată numai la actele delegate, iar la cele implementate să nu se întâmple așa. Acest lucru este decisiv. În calitate de legiuitori, trebuie să ne asigurăm că Comisia poate să acționeze în consecință și noi să îi dăm uh, să-i punem mijloacele la dispoziție, dar trebuie să avem grijă ca prin actele implementate să nu pierdem din influență. De aceea este necesar ca în comisie, în această comisie specială pentru comitologie înainte, acum pentru acte implementate, unde statele membre uh, se implică împreună cu uh, delegații lor și au drept de vot, deci este important ca aceste acțiuni să meargă în paralel și de asemenea este important să primim informațiile în același timp cu această comisie pentru a le putea influența în aceeași măsură. De aceea este necesar ca noi, ca parlamentari, să avem statut de observator în acea comisie. Este nevoie de prezența personală câteodată. În felul acesta nu vom citi numai procesele verbale, domnule președinte, ci vom putea să fim și acolo prezenți pentru a vedea cum uh, apare o decizie, cum ia naștere aceasta. Noi, uh, PPE-ul, susținem acest lucru uh, de asemenea și alte lucruri pe care le-a subliniat raportorul. Suntem de acord cu uh, lista de vot și știți foarte bine, pentru că v-am transmis care este punctul de vedere al PP-ului. O observație privind uh, etapa de tranziție. Este important să avem și pentru această etapă o procedură, să nu trecem abrupt de la comitologie la acte delegate, respectiv acte implementate. Este important ca dreptul nostru de veto să fie valabil și în această perioadă, pe o perioadă, o perioadă de timp, o perioadă de două luni, care poate fi prelungită dacă este nevoie, cu alte două luni. Acestea sunt observațiile pe care doream să le fac. Încă o dată mulțumesc pentru munca foarte bună realizată de raportor. Mulțumesc, doamna Meisner. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus deja acest lucru, domnul Cadra a făcut o muncă excelentă. Acest subiect al comitologiei nu este cel mai prefer, nu este preferatul nostru și în continuare um, este un subiect foarte dificil. Este o muncă cât se poate de nuanțată, de fină. Iată, vedem care sunt drepturile noastre consolidate, raportate acum la actele delegate și actele implementate și modul în care au fost uh, separate acestea. Sper că se poate traduce ceea ce am spus eu, folosind un termen cât se poate de german. Noi trebuie să avem un punct de vedere pe care să îl exprimăm. Este vorba despre um, activitățile care vor avea loc în această comisie specializată. Acolo se vor găsi mai mulți juriști decât uh, la noi, pentru că uh, trebuie să uh, analizeze ce um, presupun drepturile consolidate ale parlamentarilor. Eu cred că unele dintre amendamente în înțelegerea noastră sunt acceptabile, pentru că acestea sunt drepturile pe care le avem conform tratatului de la Lisabona, însă este o chestiune de interpretare. Deci, în multe direcții sunt de acord cu ceea ce a spus raportorul. Și, după cum spuneam, abia aștept uh, să văd cum vor evolua lucrurile, indiferent și independent de votul nostru. Sunt curioasă care vor fi rezultatele în comisia competentă și dacă drepturile noastre vor fi într-adevăr consolidate, pentru că asta este important. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Credeam că vom fi încheiat lista de vorbitori, însă doamna Lichtenberger se pare că este foarte interesată de comitologie, așa încât, doamna Lichtenberger, aveți cuvântul. Sunt uh, Mă preocup de această materie și în Comisia Jurii, de aceea am urmărit-o cu mare atenție. Uh, vă mulțumesc pentru amendamente, ele sunt clare, sunt precise și ușor implementabile și uh, le voi reprezenta și susține cu bucurie și în comisia Juri. Este o evoluție pozitivă din punctul meu de vedere, pentru că, în calitate de comisie TRAN, nu ar trebui să ne subapreciem rolul. În ultima vreme am urmărit procedura de comitologie, am uh, încercat o referitoare la um, liquid complaints, uh, și uh, acea procedură ne-a arătat cât de importante sunt aceste aspecte. Este bine că mergem pe această cale. Dacă nu analizăm aceste drepturi acum, drepturi pe care le-am obținut prin tratatul de la Lisabona, atunci ele nu vor fi activate niciodată. Este, din păcate, o tendință negativă, atât la Consiliu cât și la Comisie, de a minimiza aceste drepturi. Există o luptă pentru putere veritabilă în prezent, iar noi, Parlamentul, trebuie să ne jucăm rolul pe care ni l-am asumat și anume trebuie să ne apărăm drepturile și rezultatele pe care le-am obținut în urma semnării tratatului de la Lisabona. Drepturi care oricum ne-au fost slăbite de către guvernele statelor membre. Deci vă rog să luați în serios acest lucru, este o poveste foarte importantă pentru viitor și poate să presupună norme tehnice. Haideți să ne gândim la um, scanerele corporale, la lichidele uh, din avioane. S-a încercat să se ia anumite decizii care ar fi fost contrare spiritului propus de Parlament. Deci haideți să ne protejăm drepturile, pentru că este vorba despre acele drepturi pe care ni le dă tratatul de la Lisabona. În acest sens, sunt într totul de acord cu domnul El Cadraui și sunt de părere, în ceea ce privește statutul de observator, că trebuie să insistăm asupra acestui lucru pentru că este un aspect central. Numai prin prezență vom arăta simbolic că este vorba despre niște evoluții pe care Parlamentul uh, le va solicita, solicita, le va revendica. Este vorba despre regulamentul nostru și noi dorim să avem rapoarte în mod periodic referitoare la activitatea acestei comisii, pentru că acestea sunt niște aspecte sensibile, se referă la acte delegate sau acte implementate și noi vrem să știm tot ce se întâmplă cu acestea. Pe viitor, va trebui să acordăm mai multă atenție acestor aspecte pentru că noi vom fi confruntați în circumscripțiile electorale cu aceste realități. Ni se va spune, luați decizii mari, dar nu știți să ni le explicați. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Nu știu, Said, dacă mai dorești să spui ceva în final, nu trebuie, dar uh, ai ocazia dacă dorești. Aș vrea să mulțumesc pe această cale colegilor pentru contribuțiile lor și pentru susținerea pe care mi-au oferit-o. Un uh, alt lucru care este important, pe acesta doresc să îl subliniez, nu are neapărat de a face cu procedura, însă acest subiect este important pentru activitatea noastră de viitor. noi stabilim acum coordonatele care ne vor influența activitatea pe viitor. Încă nu avem la dispoziție mijloacele și instrumentele juridice pentru a acționa. Dar mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, mulțumesc și Comisiei Jurii, pentru că ei vor negocia cu Comisia și cu Consiliul. Pe noi ne uh, supra-solicită un asemenea subiect. Mulțumesc! putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, dar înainte aș dori să îi felicit pe colegii noștri din Germania pentru locul întâi pe care l-a obținut la Eurovision sâmbătă. Și de asemenea And of course, the United Kingdom. Și belgienii au făcut o figură uh, frumoasă, iar Marea Britanie a reușit să iasă pe locul ultim. se pare că noi am investit uh, mulți bani, așa încât, uh, iată, rezultatul. Uh, Cu siguranță ne vom califica însă la anul. Trecem acum mai departe la standardele de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare, noi. Iată, domnul Vlasac va fi înlocuit de domnul Siliec, Și domnul Groș dorește să spună ceva. Nu știu dacă dorește să vorbească despre Eurovision. Da, doresc și eu să o felicit pe Lena. Nu, dar să trecem la lucruri mai serioase. Am mare respect pentru ceea ce a făcut domnul Vlasac, însă cred că este foarte să discutăm astăzi despre acest raport, să discutăm despre amendamente și compromisuri. Noi am uh, primit o listă de votare, o a doua, o a treia. Și Acolo ni se specificase că nu este ultima listă de vot, că va mai urma una, așa încât eu propun comisiei ca dezbaterea și votul să fie mutate și amânate pe următoarea ședință, iar dacă se încearcă atingerea unui consens aici în comisie, atunci să fim informați de către eh, raportor, măcar cu o zi înainte despre poziția sa, astfel încât să avem și noi posibilitatea de a ne eh, clarifica poziția. Sigur, uh, o secundă să discut și eu cu secretariatul. The information I'm getting, Matthew... Informația pe care am obținut-o, Matthew, este că acest lucru a fost menționat raportorului Însă, el nu dorește să amâne lucrurile, chiar dacă au existat probleme referitoare la amendamentele de compromis și la înaintarea acestora către membri. Este o situație sensibilă. Dacă raportorul dorește să amâne, uh, raportul nu este nicio problemă. Însă, eu am înțeles că nu dorește această amânare, însă, sigur, Depinde și de dumneavoastră ce doriți să facem. Ce părere au raportorii din umbră? Matthew. Domnule președinte, cu tot respectul pentru toți colegii, dacă la 45 primesc un mail în care scrie că vor mai veni amendamente de compromis care vor fi puse în discuție ceva mai târziu, nu prea știu ce putem să dezbatem astăzi. Haideți să vedem care este părerea raportorilor din umbră, domnul Riche de la PPE, domnul Vaion de la Socialiști, domnul Sturks de la ALDE, domnul Kramer de la Verzi și domnul Wills de la, doamna Wills de la GUE. Să trecem repede să vedem care sunt părerile raportorilor din umbră pentru a ști cum să procedăm. Dominic. Rien dire contre mon coordinateur. <laughs> Eu nu am nimic de spus. Corect, spune domnul președinte. Uh, S și D, Tania. Well, Brian, I, I'm, I'm open for every suggestion, but uh, if, we, if we succeed to have a compromise... Dacă reușim să ajungem la un compromis, putem să votăm. Însă, în aparență, lucrurile nu sunt clare. Raportorii din umbră nu au ajuns la un numitor comun și raportorul lipsește. Așa încât e foarte dificil să luăm o decizie acum. Și eu sunt surprinsă că raportorul nu este aici. Este dificil să discutăm fără el. Credeam că am ajuns la, că vom ajunge la un compromis în această după amiază. Sunt surprinsă că nu vom putea discuta pe această temă. Este greu de spus acum dacă să vo- amânăm votul sau nu. Are legătură cu alegerile din uh, Republica Cehă. Sigur, alegeri sunt mereu undeva, uh, sunt 27 de state membre până la urmă. Domnule președinte, dacă cineva are o problemă în ceea ce privește uh, dezbaterea, schimbul de opinii și nu dorește să voteze mâine, în regulă, însă eu sunt dispus să votăm mâine și să dezbatem astăzi. Eu știu cum va arăta compromisul în linii mari, am informații bune și pot să prezint părerea grupului meu parlamentar, dar dacă cineva este împotrivă, atunci îl voi susține. Dacă Mathieu are probleme în grupul său parlamentar, atunci nu îl voi presa în niciun fel. Deci nu insist să facem dezbaterea astăzi și să votăm mâine. Michael. Eu vreau să susțin propunerea lui Matthew Groș. Nu putem să dezbatem compromisuri pe care nu le cunoaștem. Eu nu cunosc acest mail. La 4 fără 5 nu eram în birou, ci eram aici, deci nu putem proceda așa. De aceea propun să amânăm și discuția și votul. Mulțumesc, doamna Wilson, și apoi uh, vă dau și dumneavoastră cuvântul trebuie să spun că s-au întâmplat două lucruri ciudate. În primul rând, o listă de voturi unde se spune să votăm în bloc, nu referitor la articole, ci per total, referitor la toate amendamentele unei persoane și cred că această procedură este una ciudată pentru că nu ne putem negocia conținuturi privind uh, materia și de asemenea nu am văzut nici eu amendamentele de compromis, am auzit doar niște zvonuri și cred că nu putem să discutăm serios pentru că nu avem o bază solidă. Nu vreau să discutăm despre zvonuri. Robert, dorești să spui ceva? Da, din punct de vedere procedural, nu sunt foarte familiar cu aceste detalii, pentru că domnul Vlasac m-a rugat la Strasburg să îl reprezint, pentru că în Republica Cehă sunt alegeri și el nu poate să fie prezent, însă, din câte am fost informat de uh, colegii mei, s-ar putea să existe o majoritate. Noi, grupul nostru parlamentar, noi nu suntem mulțumiți cu acest uh, amendament de compromis. Două amendamente de compromis ne uh, creează probleme și din punctul meu de vedere ar fi bine să se amâne. Ar fi foarte bine dacă și celelalte grupuri ar fi, ar fi dispuse să încheie acest subiect. Well, apparently the decision falls with the... Mulțumesc, se pare că până la urmă decizia revine președintelui, nu? Am înțeles uh, și am ascultat uh, pe toată lumea. E un subiect important. Anumite grupuri consideră că nu au avut ocazia să discute uh, în totalitate uh, compromisurile și nu pot uh, vota mâine. Nu ne ajută faptul că raportorul nu este aici. Cu toții înțelegem că atunci când există alegeri naționale, aceste lucruri se întâmplă. Prin urmare, vă sugerez să amânăm această discuție și votul în legătură cu acest raport până la reuniunea viitoare, când ar trebui să ne găsim puțin uh, timp pentru a discuta subiectul. Îmi cer scuze, Robert, știu că tu doreai să continuăm, oricum eu trebuia să iau o decizie și nu vreau să iau o decizie când un grup mare îmi spune nu, alte grupuri îmi spun nu, socialiștii îmi spun nu. Așadar, uh, spun să amânăm totul pentru luna viitoare. Said, doreai să intervii? Un comentariu general. Uh, Cred că ce spunea Matei, um, este corect. E greu să uh, lucrezi când primești compromisul cu câteva ore înainte de uh, vot, pentru că trebuie să discuți lucrurile în cadrul grupului. Prin urmare, ar fi util să avem niște orientări uh, pentru raportor în ceea ce privește limitele de timp. Știu că nu sunt reguli generale pentru că unele lucruri trebuie abordate la finalul unui proces, înțeleg acest lucru foarte bine, însă în aceste circumstanțe, chiar nu putem uh, vota fără mm, prezența raportorului. Asta dacă nu există cumva acord și uh, toate lucrurile sunt uh, clare, dar cum astăzi există confuzie, e important să amânăm. Domnul președinte, pentru că este un subiect tehnic, pentru că avem nevoie de raportor, pentru că sunt foarte multe amendamente de compromis și avem nevoie de explicațiile raportorului, cred uh, că trebuie să așteptăm până luna viitoare. Plus că nu cred că e corect pentru Robert uh, să facă chiar tot posibilul pe un raport pe care nu l-a elaborat el, câtă vreme nu este, prin urmare, în stare să dea răspuns la toate posibilele întrebări. Așadar, amânăm până luna viitoare subiectul și rugăm secretariatul să găsească timp pentru acest subiect uh, um, luna viitoare, deci peste trei săptămâni, și uh, acceptăm pur și simplu că așa stau lucrurile datorită anumitor circunstanțe. În regulă? Următorul punct uh, pe ordinea de zi discutat uh, mai devreme decât ne așteptam. E vorba despre implementarea primului pachet uh, feroviar, luarea în considerare a amendamentelor din acest prim pachet. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, coordonatorilor uh, pentru că mi-au uh, solicitat să elaborăm o rezoluție în urma întrebării orale și pentru că s-au asigurat că grupurile lor au susținut amendamentele cu care am venit. Proiectul de rezoluție pe care îl aveți presupune că am încercat să ajung la un uh, echilibru între chestiunile implicate și cele care vizează neconformitatea din partea statelor membre, precum și rolul Comisiei în acest subiect. Apreciez faptul că unele dintre amendamente înaintate uh, se leagă de ceea ce este necesar pentru căile ferate. După cum bine știți, uh, înțeleg uh, nevoile acestui sector, însă mă întreb dacă ceea ce e necesar pentru uh, căile ferate își găsește locul adecvat în cadrul acestei rezoluții, pentru că ea vizează pur și simplu punerea în aplicare a unei legi. Am spus colegilor din estul Europei că voi face orice demonstrație pentru a putea să obțin mai multe investiții pentru uh, sectorul feroviar din această zonă. Îi susțin în totalitate, așadar. Însă, acest raport nu este cel care trebuie să solicite acest tip de măsuri. Și aceasta pentru că uh, mie mi s-a dat uh, primul pachet feroviar pentru a-l lua în considerare și doream să subliniez încă de la bun început acest punct. Rezoluția mea se axează pe lipsa de acțiune din ultimii cinci ani în punerea în aplicare a acestui uh, pachet, uh, mai ales uh, lipsa acțiunii Comisiei și a statelor membre. Rezoluția s-a axat și pe lipsa independenței uh, gestionarilor de uh, infrastructură, lipsa de competențe și de resurse ale organismelor de reglementare, care a dus la o lipsă a controlului în cadrul problemelor privind concurența și uh, un sistem nesatisfăcător de percepere a taxelor pe căile ferate. E o nevoie să se revizuiască acest prim pachet feroviar în 2010. Aceasta ar trebui considerată o prioritate de către Comisie și uh, toate problemele menționate trebuie și ele considerate ca priorități. Și apoi, uh, cât privește uh, punerea în aplicare totală a acestui uh, pachet, uh, e o condiție uh, fundamentală pentru rețeaua feroviară europeană. Există 47 de amendamente care au fost înaintate. Ele vizează în principal importanța unei finanțări adecvate pentru infrastructurile feroviare și uh, finanțarea uh, adecvată a rețelelor. Anumite amendamente au fost uh, incluse și acestea, după părerea mea, slăbesc rezoluția, ștergând trimiteri trimiterile la uh, statele membre care nu uh, respectă acest uh, pachet sau eliminând criticile legate de punerea în aplicare a directivei. Anumite amendamente solicită o liberalizare totală a pieței feroviare, inclusiv a transportului de călători. Dacă nu astăzi, atunci mâine. Sunt anumite amendamente care vizează independența uh, gestionarului de infrastructură și anumiți eurodeputați au solicitat informații în legătură cu diversele interpretări juridice uh, ale Comisiei și statelor membre. Au fost înaintate multe uh, amendamente în legătură cu uh, plățile în uh, acest sector, cu nivelul resurselor alocate și anumite amendamente solicită formulări mai blânde în ceea ce privește um, neconformitatea și lipsa îndeplinirii obligațiilor. Aș dori să vă spun că de la momentul în care am început acest exercițiu până acum, un alt stat membru um, a încălcat um, lucrurile, și anume Bulgaria. Prin urmare, acum avem 22 de state, nu 21 cum aveam inițial. Și sper că sunteți uh, de acord că toate astea trebuie să se reflecte în uh, ceea ce uh, vom supune noi unui acord. Ca președinte al acestei comisii, având în vedere sarcina pe care mi-ați dat-o, voi încerca să ajung la un consens între grupuri în ceea ce privește această rezoluție și apreciez faptul că în anumite situații uh, Uh, vor fi anumite lucruri care nu plac unor grupuri și în alte situații lucruri care nu plac, plac altor grupuri cât primește această rezoluție. Însă voi încerca să obțin o poziție generală. Și fac asta subliniind un aspect fundamental și anume că primul pachet feroviar nu a fost pus în aplicare de 22 de state membre. Și dacă trebuie să continuăm cu liberalizarea și dacă dorim un sistem feroviar competitiv și eficient, atunci, ca punct de plecare, avem nevoie de o punere aplicare a primului pachet feroviar. Și de aceea subliniez nevoia de a expune, într-adevăr, uh, lucrurile care trebuie făcute în fiecare stat membru, dar mai presus de atât, trebuie să transmitem un mesaj clar statelor membre și Comisiei că nu suntem uh, mulțumiți ca Parlament de faptul că primul pachet feroviar nu a fost uh, pus în aplicare și că nu s-au luat măsuri mai devreme pentru a remedia această problemă. Iau în considerare comentariul făcut în legătură cu uh, nevoile de investiție în căile ferate pentru a putea face progrese și pentru a încerca să punem în aplicare acest pachet feroviar. Am integrat uh, acest punct în rezoluție. Însă, clar trebuie să existe investiții din partea statelor membre pentru a ne asigura că lucrurile se petrec așa cum dorim. Dar, dragi colegi, nu doresc ca um, căile ferate să vină cu uh, motive pentru care nu se pot face lucruri, în loc să vină cu un singur motiv pentru care lucrurile se pot face. Nu dorim să acceptăm scuze pentru uh, neimplementare. Statele membre, Comisia și Parlamentul s-au pus de acord asupra acestor lucruri acum câțiva ani. Și de aceea pot să spun că rezoluția este una foarte echilibrată și bănuiesc că mai sunt persoane care vor să uh, înainteze amendamente, însă eu voi încerca să uh, mă încadrez între parametrii pe care i-am expus. Atunci când vom înainta această rezoluție, va trebui să fie clar care este poziția Parlamentului și această claritate este următoarea. Dorim ca primul pachet feroviar să fie pus în aplicare și dorim să se ia măsuri pentru a ne asigura că va fi pus în aplicare. Aceasta este opinia mea. Domnul Groș are cuvântul. Am discutat deja uh, mai multe ore în șir și dorim să implementăm ceea ce s-a decis deja de ani, cu ani în urmă. Cred că putem spune în numele PPE-ului că uh, suntem de acord uh, vis-a-vis -vis de multe puncte, punctele cele mai importante, cu acestea suntem de acord. În ceea ce privește amendamentele individuale, vor urma uh, linia indicată. Domnul Marinescu a dorit să fim diplomați, să nu numim țările. Noi credem însă că ar trebui totuși să le numim, deci să păstrăm lista. Există anumite state care doresc să se facă o separație, o distinție între diversele structuri feroviare care um, să fie prezentate în mod diferit și acest lucru cu susținerea Comisiei. Însă, noi nu credem că acest lucru ar trebui să ne determine să alegem aici o formulare care să nu fie potrivită pentru anumite țări, care să reprezinte o scuză pentru anumite țări de a nu face separația respectivă de infrastructură, astfel încât aceasta să nu se mai realizeze. De aceea vom susține propunerile dumneavoastră, însă operatorul și administratorul infrastructurii, aceste două entități trebuie să rămâne separate și pe viitor, pentru că am constatat că o separație greșită ar duce la probleme. Noi suntem pentru deschiderea pieței și nu avem înțelegere pentru o, aceia care spun că haideți să vedem ce se întâmplă cu primul pachet pentru a începe cu al doilea. Lucrurile nu se pot desfășura așa, nu putem să neglijăm anumite lucruri și apoi să ne folosim de acest argument pentru a nu mai continua. Deci noi suntem pentru o deschidere a pieței, nu avem nicio problemă în acest sens, subliniez acest lucru, dorim deschiderea pieței, consumatorul trebuie să aibă de câștigat de asemenea, serviciile care sunt uh, furnizate și acestea trebuie să fie furnizate astfel. Sigur, nu este vorba despre asta, însă toate acestea nu sunt pentru, nu sunt împotriva unei deschideri a pieței. Deschiderea pieței este favorabilă pentru consumatori și este foarte bună și în contextul economiei de piață. O altă discuție veche, ceea ce nu putem accepta, este ca anumite țări să respingă deschiderea pieței, dar să dorească ca operatorii lor să participe la orice fel de licitații oriunde în Europa. Aici este vorba despre principiul reciprocității. Nu doresc să dau nume, este vorba despre persoane amabile de la Paris, dar să se întâmple ca în decembrie 2009 pe să uh, instaureze un monopol care durează 30 de ani, acesta să fie uh, recunoscut uh, însă să pledeze ca să participe la licitații în Roma, nu se poate așa ceva. De aceea, domnule președinte, permiteți-mi să vă citesc compromisul uh, la care am dorit să ajungem. Noi susținem acest compromis, însă dorim ca principiul reciprocității să fie introdus în contextul deschiderii pieței și tocmai pentru prezervarea acesteia. Pentru că nu se poate ca anumite țări să nu-și deschidă piața și apoi să uh, dorească să participe la licitații. Nu putem să le permitem acest lucru numai pentru că îndeplinesc prevederile legislative din țările respective. Cam asta este punctul de vedere al PPE-ului Per total dorim să păstrăm linia pe care am mers și până acum, de aceea vom susține propunerea raportorului. Mulțumesc, domnul Sterks. Acum, după, după uh, Said. Mulțumesc foarte mult, sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și cred că ar trebui de asemenea să ne concentrăm pe ajustarea primului pachet feroviar. Cred că ați putea avea dreptate. Având în vedere situația uh, sistemului feroviar și opiniile noastre, ar trebui să transmitem un semnal uh, clar prin intermediul acestei uh, rezoluții. independența gestionarilor de uh, infrastructură, administratorilor, presupune că trebuie să ne asigurăm că există o instituție independentă care trebuie susținută. Nu trebuie uh, acceptat niciun amendament care diluează această concepție. Tot ceea ce ține despre implementarea primului pachet uh, feroviar uh, și tot ceea ce se leagă de uh, taxe trebuie susținut pentru că avem nevoie de finanțare suplimentară pentru a promova căile ferate. Cât vește liberalizarea sistemului feroviar pe ansamblu, știți că noi, ca și grup, Nu considerăm uh, liberalizarea ca o prioritate de vârf, însă vedem avantajele, le înțelegem cât privește această liberalizare. Și interoperabilitatea și înalta calitatea serviciilor sunt elemente la fel uh, de importante. Așadar, nu ar trebui să acceptăm nimic uh, care sugerează uh, că liberalizarea este o prioritate maximă. Suntem de acord și cu deschiderea pieței bunurilor. Însă, cota de piață a transportului feroviar de mărfuri trebuie să crească ca rezultat. Traficul de călători este aici principala prioritate și uh, în pachetul 3 uh, transportul internațional de uh, pasageri a fost luat în considerare, însă acum trebuie să vedem cum îmbinăm lucrurile. Sunt de acord cu domnul Groș atunci când vorbește despre diversitate. Sunt în totalitate de acord cu dânsul pentru că sunt state care au companii care uh, sunt interesate de cote de piață în străinătate, însă aceste state trebuie să-și deschide propria uh, piață înainte să se amestece în piața altor state. Acest lucru este absolut uh, logic. Nu poți să mănânci tu uh, toată prăjitura ca stat. Prin urmare, domnule președinte, susținem rezoluția. Mulțumesc. Domnul Sturks, din partea ALDE, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu susțin abordarea dumneavoastră. Avem nevoie de un uh, text care să pună în aplicare așa cum trebuie uh, primul pachet fevorian. Nu vorbim despre rețea transeuropeană, nu vorbim nici despre finanțarea serviciilor uh, publice. S-ar putea să existe și alte rezoluții în legătură cu aceste subiecte, dar aici ideea este punerea în aplicare a primului pachet feroviar. Um acesta a fost adoptat acum 10 ani și uh, abia acum ne-am dat seama că majoritatea statelor membre nu l-au pus în aplicare deloc sau aproape deloc. Au existat discuții în legătură cu primul pachet uh, feroviar, evident. Oamenii nu sunt însă siguri cum uh, trebuie uh, interpretat acestea. Sunt tot felul de interpretări la mijloc. Poate că ar trebui să presăm mai mult comisia. Căștile mele sunt sub masa spune vorbitorul, nu eu cauzez acest zgomot. Prin urmare, ar trebui să uh, solicităm Comisiei să supravegheze așa cum trebuie statele membre pentru că acestea să implementeze ceea ce au adoptat. La pagina 3 se vorbește despre interoperabilitate. Evident, această parte este extrem de importantă. Dacă se generează mai multă birocrație, dacă forțăm statele membre să stabilească un organism de reglementare total independent, asta ar însemna că um, anumite dispoziții se aplică statelor membre, însă ele nu ar avea niciun sens dacă piața nu ar fi deschisă. Acesta este și scopul de a deschide piețele. Și în felul acesta poate funcționa foarte bine. O obiecție este posibilă și anume că s-ar putea să existe un dezechilibru în statele membre. Statele membre vor putea, ca și înainte, să neglijeze anumiți participanți uh, și operatori în defavoarea celorlalți. Trebuie să se facă distinția între de iura și de facto. piața feroviară nu funcționează în prezent atât de bine în Europa. Aici trebuie să schimbăm ceva și trebuie să ne implicăm. De aceea eu susțin linia generală și cred că toate lucrurile care nu au de a face strict cu subiectul nostru ar trebui lăsate deoparte. Însă deschiderea totală a pieței ar trebui să fie menționată undeva. Și încă ceva referitor la compromis. Noi am uh, făcut un schimb de e mail pe această temă Însă, înainte de votul de mâine, aș fi vrut să știu dacă propunerea mea din uh, amendamentul 46, unde precizez că dacă piața nu se deschide, atunci totul nu mai are sens, pentru că nu vom avea de face decât cu mai multă birocrație, cred că această idee ar trebui să fie subliniată mai puternic în uh, documentul final. De asemenea, aș dori uh, lista de vot înainte. Mulțumesc, domnule Kramer. Mulțumesc! Cred că ești un pic prea sever, Brian. Înțeleg, în calitate de profesor trebuie să fii sever, însă faptul că te concentrezi numai asupra acestui prim pachet feroviar este prea mult, pentru că avem de-a face cu criticieni ale comisiei. Comisia până acum a așteptat să vadă ce se întâmplă după intrarea în vigoare a acestui prim pachet acum 10 ani, cu toate că știm că de-a lungul timpului au existat tot felul de lipsuri. Comisia a fost criticată de mai multe ori și s-a vorbit despre concurența neloială. De aceea nu pot să închid ochii în fața lucrurilor care se întâmplă și în alte sectoare, pentru că Comisia trebuie să asigure o concurență loială peste tot, în toate sectoarele care vizează transportul. Dar dacă avem un cadru atât de uh, neloial, cum există în prezent, poate să facă sectorul feroviar orice, pentru că acesta nu va avea nici o șansă din cauza că um, șinele și trasele pot fi foarte scumpe sau dacă companiile aeriene primesc subvenții prea mari, atunci uh, sectorul feroviar nu are nicio sansă. De aceea nu înțeleg de ce amenda- uh, respingeți amendamentul 28, pentru că nu vreau să începem acum o dezbatere prea mare privind concurența neloială, însă și acest punct trebuie menționat. Altfel, rămânem la fel de orbi precum a fost comisia de-a lungul timpului, timpului vis-a-vis -vis de anumite puncte. De asemenea, condițiile prin uh, transportul feroviar trebuie menționate. Nu putem să vorbim despre statele membre care să fie la același nivel. Există mari diferențe între Germania și Franța. În acele țări care s-au pregătit pentru deschiderea rețelelor, acelea au înregistrat succese mari în uh, domeniul feroviar. Iată, în Regatul Unit a crescut transportul feroviar cu 60%, în Germania 25% și în transportul feroviar marfar a crescut această rată. În Franța s-a înregistrat o reducere cu 28%. 28% din transportul feroviar marfar are loc în prezent pe stradă. S-au pierdut și locuri de muncă. Deci, acest lucru ar trebui specificat și sindicatelor din Franța care boicotează anumite acțiuni, însă pe de altă parte se pierd locuri de muncă. Aceasta este realitatea. Și de asemenea, reciprocitatea. Acesta este un criteriu decisiv pe care l-am prezentat mereu. Dacă această reciprocitate nu este susținută, atunci nici concurența nu poate fi realizată. De ce? Pentru că dacă o companie primește un contract direct la un preț care nu poate fi comparat, atunci compania respectivă teoretic, poate primi acasă un contract cu plus 20-30% și cu acest adaos poate să facă ce dorește pe piață, poate să vină cu cea mai bună ofertă, pentru că oricum primește diferența înapoi acasă. Deci, practic, concurența este deteriorată. Reciprocitatea, lipsa acesteia distruge competitivitatea. De aceea, noi suntem pentru această diferențiere între rețea și operare, pentru că dacă sunt și merg mână în mână, se ajunge la abuzuri. Reciprocitatea este foarte importantă. Nu putem să procedăm așa, deci uh, compromisul tău trebuie ascuțit, reciprocitatea trebuie subliniată în acest text, pentru că altfel putem uita de tot ceea ce am făcut. De ce suntem pentru concurență? De ce suntem pentru deschiderea rețelelor? Haideți să vă dau un exemplu din Germania. Um, compania feroviară din Germania, acum 10 ani, în calitate de monopolist, a dorit uh, să închidă um, societatea feroviară din Düsseldorf. Ei spuneau că există numai 500 de pasageri pe zi. Autoritățile nu au vrut să facă acest lucru, au preluat distanța respectivă, au scos la licitație, iar noul investitor a observat că aceste șine merg prin câmp, nu sunt suficient de aproape de uh, unde locuiesc oamenii, și le-a mutat. De asemenea, a constatat că trenul vine odată cu autobuzul, de aceea lumea se suie în autobuz și discutând cu uh, autoritățile locale a modificat programul trenurilor, iar în uh, interval de 10 ani pasagerii au ajuns de la 500 la 20 de mii. Dacă cel care deținea monopolul, fie că era de stat, fie că era privat, ar fi putut să decide de unul singur, această distanță ar fi fost declarată închisă acum și 20.000 de persoane ar fi mers în continuare cu mașina. Așa ceva vrem să evităm. De aceea trebuie să facem tot ce putem mai bine să creăm anumiți stimuli, astfel încât uh, lucrurile să meargă pe o direcție pozitivă. Trebuie să generăm concurență pentru că clienții sunt cei care au de câștigat. În al doilea rând, vreau să vorbesc despre amendamentul 28 pe care raportorul nu dorește să îl preia. Referitor la acesta, doresc să spun următoarele. Condițiile cadru privind, la, eh, privind amendamentul 28. În Europa avem 30 de miliarde de euro pe care le primesc companiile aeriene pentru că nu plătesc uh, taxă pe valoare adăugată și nici taxă pe kerosen. 30 de miliarde de euro. Acest lucru trebuie să-l compenseze uh, companiile feroviere pentru a intra în concurență cu companiile aeriene. De asemenea, există taxe pe care care uh, sunt plătite pentru trenurile marfare. În Slovacia este o taxă foarte mare, dar nu există nicio taxă pentru autostrăzi. Acestea sunt în niște condiții cadru favorabile pentru transportul rutier, nu pentru cel feroviar. Și dacă tot suntem la amendamentul 28, dacă amendamentul 25 al domnului Cun este preluat, atunci devine că aduc amendamentul 28. Sigur, multe lucruri sunt asemănătoare, însă noi în amendamentul 28 solicităm sisteme tarifare corecte și eficiente. De ce mă interesează acest lucru? Pentru că în Germania avem anumite taxe pentru uh, S-Bahn, pentru trenurile uh, regionale rapide. Până în prezent nu mi-a putut nimeni explica de ce noi avem niște taxe mai mari în regiunea noastră decât în altă regiune. Avem nevoie de niște tarife transparente, pentru că nu se poate ca la Berlin să solicite anumite taxe și deciziile să se ia de niște persoane care uh, pot decide la voia lor și, pe de altă parte, să fie deteriorată concurența. De aceea mi se pare că amendamentul 26 este important și ar trebui să fie păstrat chiar dacă și amendamentul 25 este preluat și noi îl susținem pe acesta. Însă ele nu spun același lucru. Deci, insist, 26 și 28 să fie păstrate. Este clar, ne concentrăm pe primul pachet feroviar, însă trebuie să fim suficient de inteligenți și să privim în perspectivă. Acest lucru ar trebui să-l spunem într-un amendament fără să facem o discuție foarte mare referitoare la concurență și la diversele modalități de transport. Acest lucru ar trebui să fie fezabil, de aceea doresc să vă rog să fiți de acord cu amendamentul 28. Zile. Well, uh, thank you, Chairman. Um, Domnule Zile, Domnule președinte, conservatorii în general sprijină acest demers, doresc uh, deschiderea pieței și punerea în aplicare a primului pachet feroviar. Acesta este și scopul nostru. Însă, noi avem doar un singur amendament, numărul 39, cel depus chiar de mine, depus deoarece vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Comisia pur și simplu dă un semnal politic aici uh, când face această revizuire. Trebuie să ne gândim la chestiuni de piață, geografică, uh, istorică. Și uh, dacă e să revenim la problema țărilor baltice, că tot le-ați amintit, singurele companii la care putem deschide piața sunt cele din Rusia. Domnul Cun a fost acolo, uh, a vizitat și am, uh, am uh, vorbit acum câteva săptămâni la Bruxelles și a spus că doar companiile rusești sunt interesate să meargă în țările baltice. Dacă se face o separare a tuturor dacă se face o liberalizare și privatizarea tuturor companiilor care uh, fac transport de mărfuri, riscăm să ne punem în pericol poziția. De exemplu, acum 2-3 uh, ani în Estonia, aproape toate transporturile de mărfuri feroviare au dispărut. Pentru că Uh, pur și simplu, în acel caz, cei care dețineau uh, petrolul nu erau de acord cu uh, condițiile oferite. De asemenea, ați mai dat exemplul Finlandei. E bine, știu că Finlanda a obținut mai multe derogări de la primul pachet feroviar. Eu sigur nu sunt uh, expert, nu știu toate detaliile, dar asta înseamnă că Finlanda a avut o situație diferită juridică, juridic față de celelalte state baltice. Și uh, de aceea v-aș ruga să aveți în vedere că acolo la noi este o altă piață. Nu avem aceleași condiții ca și Belgia și Germania sau alte state membre. Avem o situație cu totul diferită. Deci, uh, cred că ar fi bine ca Comisia să susțină acest lucru printr-o hotărâre sau cumva oficial. Mulțumesc, domnule Kun. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord care sunt direcțiile pe care dorim să mergem și suntem cu toții de acord că ne dorim uh, o piață feroviară europeană. Pentru aceasta este necesar să abordăm termeni precum reciprocitate, un termen greu de pronunțat, pentru că este nevoie ca toți să poată participa la rețea în aceleași condiții. Iar dacă vom fi reușit să facem această separare a operatorilor de administratori de rețea, atunci este necesar ca cei care participă și sunt în concurență să poată analiza clar structurile de operare și să vadă de unde pot proveni și subvenții de stat. Concurența nu trebuie să fie lezată. De aceea subvenții transversale sau alte tipuri de subvenții, acestea trebuie să fie analizate. Un punct care trebuie observat pentru ca prețurile pentru trase să fie unele corecte și, de asemenea, să avem condiții clare, condiții corecte pentru licitațiile care se vor organiza. Mulțumesc, domnule Sturks. Doriți să interveniți din nou? Maar ik was vergeten, ik heb nog een vraagje voor, voor collega El Kadrawi. Da, și aș avea o întrebare pentru domnul Al Kadrawi. În legătură cu amendamentul 31, care are o legătură cu amendamentul depus de domnul Kramer, însă este puțin diferit. În traducerea în limba olandeză, nu mi este foarte clar ce vrea să spună prima frază. Anume, principiile trebuie să convergă pentru a asigura condiții de participare egale. Ce înseamnă exact acest lucru? Am înțeles eu bine? Pentru că dacă da, atunci uh, exact același lucru spune și domnul Kramer în amendamentul său. Se spune că putem colecta taxe, putem cere o taxă pe sistem rutier și pe sistem feroviar și cred că acest lucru va presupune costuri mari pentru sistemul feroviar. Președintele, eventual să ne raportăm la originalul limba engleză. Domnul Alcadraui. Cred că trebuie să avem niște criterii care să se aplice la toate modalitățile de transport. Nu știu cum anume le vom aplica, rămâne de văzut. Dar este vorba despre internalizarea costurilor externe pentru toate mijloacele de transport. Unii asta propun și asta înseamnă convergență până la un anumit punct. Convergență spre un sistem unic de tarifare. Dar trebuie să avem în vedere și alte aspecte. În uh, sectorul aviatic, de pildă, se plătește TVA, dar în sistemul feroviar nu. Sau, uh, știu eu, se plătește o taxă pentru electricitate, deci este total diferit în funcție de modul de transport pe care îl folosești. Poate mergem puțin prea departe, Poate că n-ar trebui să intrăm atât de mult în detaliu, dar am vrut să stabilesc așa o direcție generală pentru viitor. Și uh, raportorul văd că dă din cap, deci mă aprobă. Michael? Raportorul este de acord în ceea ce privește conținutul, însă consideră că acest amendament nu are ce căuta în acest raport. Vreau să vă spun că suntem de acord. Ori totul este supus taxării cu TVA, ori niciunul. Pentru că există TVA la transportul feroviar, însă la cel aerian nu. Avem situația, dacă este să mergem de la Berlin la Düsseldorf cu uh, trenul, plătesc uh, de trei ori mai mult, merg de trei ori mai mult și statul încasează mai mulți bani. Uh, transportul maritim nu are taxe pe trase, nici transportul aerian, nici acesta nu este supus anumitor taxe, dar transportul feroviar este supus anumitor taxări care ar trebui eliminate. Pentru că trebuie să vedem și care sunt rezultatele privind emisiunile de CO2. Eu cred că transportul feroviar trebuie încurajat Transportul aerian este din nou într-o, într poziție favorabilă. 85% dintre certificate sunt oferite companiilor aeriene. Și dacă este să spunem același drept pentru toți, atunci haideți să fie într-adevăr așa. Pentru că tocmai ai pus acest lucru sub semnul întrebării. În Germania, fiecare mașină este subvenționată cu 3.000 de euro în contextul TVA-ului, iar uh, costurile climatice nu sunt incluse aici. Când va fi totul internalizat, transportul rutier va fi atât de scump și cel feroviar atât de ieftin, încât te vei minuna. Aceasta este direcția pe care trebuie să mergem. Statul subvenționează totul, de asta este atât de ieftin. Cu mașina sau cu avionul. Cred că eu am făcut o greșeală am uh, greșit deoarece am încercat să fiu cât mai util tuturor grupurilor și am ajuns până la urmă la o încurcătură. Văd că toată lumea vrea să meargă cât mai departe. Probabil că ar fi trebuit să fiu mult mai sever și să ne oprim pur și simplu la primul pachet feroviar și gata. Am încercat însă să vă ajut, să vă fiu util la cererea coordonatorilor. Am vrut ca această comisie să vină cu o rezoluție după dezbaterea din Parlament. Dar ce va fi, va fi, che sera, sera. Acesta este motoul meu. Dar s-a pus o întrebare concretă pe amendamentul 46. E bine, motivul pentru care am modificat poziția acolo este pentru că cred că suntem acoperiți de compromisul A. Poate nu sunteți de acord, dar compromisul A pe care îl avem și pe care sper să-l pot găsi în toată hârțogăria asta, compromisul ne spune ceva foarte asemănător cu ce spune amendamentul 46. Consideră că deschiderea cu succes a piețelor și a sistemului feroviar depinde de punerea în aplicarea prevederilor din primul pachet feroviar – iar uh, liberalizarea piețelor nu ar trebui să dăuneze calității serviciilor de transport feroviar. Și așa mai departe. Deci poate că exprimarea nu este atât de puternică pe cât ai dori eu, dar după părerea mea uh, este suficientă. Robert a adus în discuție Lituania. Eu înțeleg problema și am spus că înțeleg problema Europei de Est – nu doar uh, în ce privește ecartamentul standard, ci și celelalte ecartamente. Știu că Finlanda are o derogare, o dispensă specială, nu știu cum mi se spune. Dacă vreți neapărat pot să mă informez. Dar ce vreau să spun este că avem un prim pachet feroviar și 22 de derogări, ceea ce înseamnă că nu mai avem un pachet feroviar dacă doar 5 state membre îl respectă. Și chiar mai puțin, deoarece Malta nici nu are căi ferate. Deci, cam asta pot să spun eu. Înțeleg problemele dumneavoastră în Finlanda poate că ar fi util să examinăm uh, problema relației cu Rusia și uh, problema uh, țărilor baltice. Știu că în țările baltice transportul feroviar este foarte important. Dar da, haideți să ne gândim la Lituania, Letonia și Estonia, dar atunci asta înseamnă că și ceilalți vor veni uh, să ne solicite atenția, indiferent ce ecartament au, standard rusesc sau altul. Uh, ce am învățat eu în anii mei de experiență este că întotdeauna feroviarii vor găsi o portiță pentru a-și justifica lista de inacțiune decât să facă ceva. Eu sunt uh, un fan al sistemului feroviar, susțin căile ferate, așa că îmi permit să spun aceste lucruri și um, să știți că vă înțeleg toate problemele. Dar, cum am spus, ce va fi, va fi. Vom vedea ce se întâmplă. Chestia sera cred că a fost, uh, nu un cântec de la Eurovision, ci la Thursday, Day, da. Bun. Rămâne de văzut ce, ce decide comisia și uh, ce vom uh, putea să prezentăm în plenară. Uh, Orice ar decide această comisie parlamentară, rolul meu ca președinte este să iau păr decizia în plenare și asta voi și face, indiferent de care sunt părerile mele. Aceasta este natura funcției. Bun, mulțumesc pentru această discuție, rămâne de văzut ce se întâmplă. Însă, mai zic un ultim lucru. Mi se pare foarte interesant că am avut o grămadă de timp la dispoziție până când a venit vorba de primul pachet feroviar dintr-o dată nu mai avem timp, deoarece toată lumea se inflamează. E adevărat, toată lumea spune, trebuie să implementăm acest pachet, dar, dar. Deci, nu toată lumea dorește cu adevărat să liberalizăm piețele. Unii spun, hai să le liberalizăm chiar acum, alții zic, nu, nu, nu, să mai așteptăm. Aceasta este una din problemele cu care ne confruntăm la pachetele feroviare. Toată lumea este de acord în principiu cu ele, însă uh, e de acord în moduri diferite. Iar acest lucru este clar din discuțiile pe care le-am avut. Dar îmi pare bine că se inflamează spiritele când vorbim despre pachetul feroviar, deoarece e important. Așa că mulțumesc. Michael, bine, îți mai dau dreptul la o întrebare la amendamentul 26. Acesta nu este caduc dacă se adoptă amendamentul 25. Să vedem, deci, dacă amendamentul 26 este caduc dacă se adoptă amendamentul 25. Ne vom, uh, ne vom interesa, înțeleg uh, preocuparea ta și am să revenim, o să revenim cu un răspuns. Bun, Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte mult. Suspend ședința, urmează reuniunea coordonatorilor. Coordonatori, sunteți de acord să continuăm direct, fără pauză? Robert, da? De acord?